You are right. Uh, it's, better with the microphone. Uh, so I would like to welcome everybody uh, who has joined us. Bună ziua și aș vrea să urez bun venit tuturor celor care au venit astăzi la reuniunea noastră pentru discuția pe care o vom purta pentru următoarele trei ore. Aș vrea să vă informez că reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet și este și înregistrată uh, de către tehnician. Aș vrea să trecem la punctul 1 și anume adoptarea agendei. Agenda a fost uh, transmisă tuturor participanților pe 25 aprilie, marți, și nu au existat dorințe de modificare a ordinii de zi. Așadar, uh, dacă nu sunt obiecții nici până acum, atunci este adoptată această agendă. Iar Altceva ce doresc uh, să vă comunic este un lucru pe care nu-l găsiți uh, pe agenda. Înainte să trecem așadar la reuniunea noastră, vreau să vă informez că, fiind dat că săptămâna aceasta toate contribuțiile la procedurile legislative care vin din partea parlamentelor naționale, avizele sau alte contribuții pe care le trimiteți dumneavoastră în cadrul procesului legislativ vor fi disponibile toate în sistemul intern al Parlamentului European, dar și pe intranet, deci colegii de la parlamentele naționale să știe că aceste documente și informații vor fi disponibile. Acum o să trecem la punctul 2 de pe agenda și anume um, reuniunea interparlamentară um, a comisiilor parlamentare care se dedică de data aceasta prevederilor cu privire la uh, parlamentele naționale din tratat. Este vorba de un uh, raport de inițiativă și de implementare care a fost pregătit de către colegul nostru din partea Comisiei Constituționale, Paul Orangel, care este membru în grupul PPE la Parlamentul European și vine din Portugalia. Aș dori să Salut în primul rând invitații noștri de astăzi, deputații în parlamentele naționale. Avem colegi care reprezintă nouă parlamente naționale din opt uh, state membre care și-au confirmat prezența la această reuniune. Avem de asemenea și din partea Comisiei Europene pe domnul director Enrico Forti, care este director la Comisia Europeană pentru relațiile cu celelalte instituții, incluzând aici Parlamentul și pe care o să-l rog mai târziu să spună câteva cuvinte în fața dumneavoastră. Poate că știți că noi, ani de zile, am organizat măcar o dată pe an o întâlnire cu parlamentele naționale. AFCO a dezvoltat deja o tradiție de întâlniri cu parlamentele naționale. De obicei, în noiembrie avem uh, o întâlnire pe chestiuni specifice, iar anul trecut, de exemplu, ne-am concentrat pe viitorul Europei. Iar astăzi avem o reuniune extraordinară cu parlamentele naționale și deja de multă vreme considerăm că este în interesul ambelor părți să dezvoltăm o rețea a parlamentarilor în Uniunea Europeană pentru ca să ne asigurăm că în sistemul politic european, parlamentele sunt implicate suficient și că această participare a parlamentelor poate să fie asigurată în procesul uh, decizional. Noi, uh, în Parlamentul European, dar mai ales în Comisia pentru Afaceri Constituționale, AFCO, considerăm că dialogul politic între parlamente este esențial. Vorbesc de dialogul între parlamentele naționale, dar și de dialogul între parlamentele naționale și Parlamentul European. Și iată de ce noi încercăm să îmbunătățim calitatea legislației prin această participare a parlamentelor și prin întâlniri precum cea de astăzi, pe care sperăm să o mai repetăm. An de zile am lucrat la dimensiunea parlamentară și chiar în legislatura anterioară a Parlamentului European am avut două rapoarte pe acest subiect un raport uh, întocmit de către fostul președinte al Comisiei AFCO, domnul uh, Cazini, în 2014 și de către domnul Broc în 2009. Și în această legislatură, deci în cei ultimii doi ani și jumătate care au trecut, am avut de asemenea o activitate foarte intensă între parlamentele naționale și Parlamentul European în cadrul COSAC-ului pentru a îmbunătăți dialogul politic, pentru ca acest dialog să fie cât se poate de pozitiv, de puternic și să aducă o valoare adăugată. Am, avem, desigur, acum o situație specială datorită colegilor din Marea Britanie. Am discutat însă și înainte de inițiative precum uh, Green Cardul, dar și dialogul structural iar unele parlamente naționale participă nu numai la COSAC, ci și în alte platforme pe care le-am dezvoltat, cele cu privire la politica externă și de securitate comună, dar și PESA, și în chestiuni uh, de interes economic. Eu zic că am extins domeniile de activitate din, perspectivele, din perspectiva cetățenilor europeni. De asemenea, am implicat parlamentele pe mai multe subiecte, iar re, relația cu parlamentele naționale cred că este pentru noi extrem de importantă pentru a înțelege mai bine Europa de azi. Astăzi vom avea o discuție bazată pe raportul de inițiativă al domnului Paul Orangel, care ne va informa și dânsul mai în detaliu despre ceea ce intenționează. Vom avea un dialog deci cu parlamentele naționale, îl vom asculta și pe Václav Hampel, care este um, membru al Senatului din Parlamentul al Senatului Ceh. De asemenea și domnul Vanino Chiti ne va vorbi, care este președintele uh, Comisiei pentru Afaceri Europene din partea Senato de la Republica din Italia și nu avem colegul din Suedia care se înscrisese pe listă, dar care nu a putut să vină. Și discuția o vom purta mai ales pe revizuirea tratatelor uh, europene în ceea ce privește prevederile legate de parlamentele naționale, iar colegul care se ocupă de raportul de implementare dorește să ne ofere o viziune mai largă pentru viitor despre aceste relații. Apoi, avem și câțiva experți, colegi care sunt membri, foști membri în Parlament, avem îl avem deci pe domnul Carlo Cazini, care este fostul președinte al Comisiei AFCO din Parlamentul European și care va vorbi despre cooperarea dintre parlamente la nivelul european. Din partea Poloniei îl avem pe domnul Ludwig Dorn, care va vorbi despre subsidiaritate și parlamentele naționale și pe domnul profesor dr. Ingolf Pernis, care este directorul Institutului Humboldt de la Berlin și care vă vorbi despre dialogul structural politic și dialogul cu parlamentele naționale. Însă, eu am datoria ca și președinte să vă dau și câteva informații practice despre cum se va derula această sesiune. Rugămintea generală este să vă limitați contribuțiile în timp, pentru ca să aibă toată lumea timp să ia cuvântul. Deci pentru vorbitorii principali vom avea 10 minute, pentru intervențiile scurte nu avem o limită, însă trebuie să fie scurte, deci mai scurte decât 10 minute um, din partea expertilor și după aceea vom avea și tradiția rundei de discuții în care vom avea un vorbitor din parlamentele naționale și doi vorbitori de la Parlamentul European în funcție de scrierile la cuvânt. De obicei, proporția persoanelor prezente necesită această împărțire. Dar uh, cam atât despre chestiunile practice legate de întâlnirea de astăzi și ca introducere. Să nu uitați așadar că suntem transmiși live pe internet și aș vrea să dau cuvântul acum uh, imediat domnului director Enrico Forti de la Comisie, care poate să ne spune câteva cuvinte în numele Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte stimați deputați în parlamentele naționale, stimați deputați în Parlamentul European. În primul rând aș dori să îmi cer scuze în numele primului vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans, care trebuia să fie aici, ar fi vrut foarte mult să fie aici, însă care avea alte obligații și întâlniri planificate, însă se va întâlni cu parlamentele naționale, dacă nu mă înșel chiar mâine, sau în orice caz are o agendă deja clar stabilită pentru întâlnirile cu parlamentele naționale. Aș vrea să specific că suntem acum la jumătatea mandatului acestei comisii și că președintele Juncker, în momentul în care a preluat această funcție de președinte, a spus foarte clar că parlamentele naționale sunt esențiale pentru ca Europa să fie adusă mai aproape de cetățean. Aș vrea să citez prima propoziție din raportul domnului Paulo Rangel, care spune că proiectul european nu este de conceput, nu este fezabil fără parlamente. E foarte, foarte adevărat. În ceea ce privește implicarea Comisiei față de parlamentele naționale, din această perspectivă, încă de la începutul acestui mandat, am uh, considerat că s-au organizat foarte multe vizite din partea comisarilor la, în parlamentele naționale, uh, care s-au însumat la cifra de 500 de vizite, iar președintele Juncker a cerut tuturor comisarilor să meargă să discute cu parlamentele naționale și mai precis, de exemplu, când a dat declarația despre starea Uniunii în septembrie în Parlamentul European de la Strasbourg și după ce s-a adoptat de asemenea și Cartea Albă, Comisia, împreună cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale, au început să organizeze diferite dezbateri pe tema Europei pentru a putea primi câteva informații uh, din partea cetățenilor, din partea parlamentelor, pentru ca să știe cum să își construiască discursul despre starea Uniunii pentru septembrie anul viitor. Este foarte important, deci, să păstrăm cooperarea noastră la un nivel foarte înalt cu parlamentele naționale din perspectiva obligațiilor pe care ni le impune tratatul, dar nu numai, și din motivele foarte simple următoare, și anume că dacă adoptăm legislație europeană, oricum aceasta va trebui să fie transpusă într-o formă sau alta în statele membre și deci va trebui să fie aplicată de către parlamentele naționale. Deci oricum o cooperare uh, mai timpurie cu parlamentele naționale va fi benefică pentru toată lumea în această perspectivă. Bineînțeles că există și uh, căi oficiale, dar există și căi mai pragmatice de a implica parlamentele naționale în uh, ceea ce se face concret la nivel european. O cale importantă ar fi la pregătirea programului de lucru al Comisiei, de exemplu, la programul 2016 și pentru 2017, primul vicepreședinte a trimis parlamentelor naționale o cerere de feedback și în momentul în care se elaborează programul de lucru al Comisiei și în momentul în care se concep diferitele capitole ale acestuia, există mai multe oportunități de a avea o interacțiune între comisii și parlamentele naționale, pentru ca ele să intervină asupra acestor capitole. Altceva important este că înainte să se contureze o inițiativă, având în vedere principiile de reglementare pe care trebuie să le respecte uh, orice legislație care se naște bazându-se pe o consultare publică, de exemplu, avem ocazia așadar de a putea interacționa prin intermediul acestor consultări. În ceea ce privește partea formală a dialogului dintre parlamente, vom avea un raport care va fi adoptat uh, probabil în iunie este vorba de raportul anual de activitate față de activitatea parlamentelor naționale în, sau în legătura cu parlamentele naționale și veți vedea în ce măsură au crescut avizele din partea parlamentelor naționale, deci au ajuns cam la o creștere de peste 75%. E un semn foarte pozitiv pentru noi această implicare suplimentară din partea parlamentelor. E foarte clar că orice avize primim, orice avizele motivate, de exemplu, sau uh, orice formă de mm, aviz din partea parlamentelor, noi uh, le, uh, le analizăm, desigur, și dacă e vorba de o chestiune tehnică, și nu considerăm orice fel ar fi, de orice fel ar fi acel aviz, ca o sancțiune din partea parlamentelor naționale, ci din contră ca o contribuție pozitivă pentru îmbunătățirea legislației. În legătură cu green cardurile, nu vreau să vă dau prea multe informații. Vom avea ocazia să discutăm despre mai multe uh, din aceste aspecte. Oricum, um, implicarea parlamentelor naționale se întâmplă la un moment foarte timpuriu în um, elaborarea legislației și de aceea putem să folosim aceste informații valoroase și pozitive uh, pentru activitatea noastră. Eu mă voi opri aici cu introducerea mea oricum. Vreau să mă ne urez și să vă urez o muncă constructivă în această după-amiază. Vom raporta, desigur, despre toate ideile pe care dumneavoastră le veți transmite aici astăzi și pot să vă asigur că vom direcționa eforturile noastre către un dialog cât se poate de pozitiv cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și acum aș dori să-i dau cuvântul lui Paul Orangel, care este autorul uh, de fapt, motivului pentru care dumneavoastră sunteți cu toții aici, Paul Orangel, autorul raportului de implementare, nu puteți depăși 10 minute din câte ați înțeles. Da, mulțumesc. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt oricum. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor deputaților din partea parlamentelor naționale care s-au deplasat la Bruxelles și vreau să mulțumesc și lui Vanino Chiti și lui Vaclav Hampel pentru că dânsii vor putea extinde puțin aceste subiecte după aceea, dar aș dori să mulțumesc și fostului nostru președinte și prieten Carlo Cazini, dar și domnului Ludwig Dorn și domnului profesor Ingolf Pernise, care și pentru noi este o referință în ceea ce privește dreptul european și orice formă de subiect care atinge astfel de teme. Aș dori să spun și că eu am experiență în domeniul în care mi-am redactat, redactat raportul, pentru că am fost vicepreședintele PPE în legislatura anterioară, responsabil cu relația cu parlamentele naționale. Am avut ocazia să particip la COSAC de mai multe ori și la alte întâlniri care implicau parlamentele naționale și în care am uh, tratat aceste aspecte și sunt convins că este foarte important să îmbunătățim cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European, și, bineînțeles, și între Comisie și Parlamentele Naționale, mai ales însă între cele două dimensiuni ale Parlamentelor Naționale și European. Câteodată avem senzația că există o oarecare gelozie constituțională între nivelul național și nivelul european, mai ales în ceea ce privește uh, parlamentele, dar de fapt adevărul este că dimensiunea democratică a Uniunii Europene depinde absolut clar um, de um, parlamentele naționale și de uh, colaborarea noastră. Și dacă înțelegem că dacă cooperăm vom avea un control mult mai bun, atunci cred că facem uh, Um, multe pentru cetățenii noștri, pentru um, cei cărora le datorăm acest efort. Eu zic că e foarte important să avem o atmosferă foarte bună de colaborare. Și în acest uh, document pregătitor am lansat câteva subiecte, lansăm de asemenea câteva întrebări și am uh, avut deja câteva contacte în trecut care ne dau speranțe că vom primi și contribuții din partea dumneavoastră pe toate aceste subiecte. În mod natural, cred că subiectul cel mai popular, între ghilimele, între ghilimele este cel al subsidiarității. Să înțelegem cum am putea să îmbunătățim uh, mecanismele de control prin principiul subsidiarității, cum putem să uh, aliniem diferitele competențe între Uniunea Europeană și nivelul național, să, văd, să înțelegem de asemenea dacă aceste, uh, aceste teste privind uh, subsidiaritatea să includă și uh, testul uh, proporționalității, de exemplu. Ne referim de asemenea și la um, tema, la subiectele cartonașelor uh, galbene și a cartonașelor uh, roșii, de exemplu. Uh, Cred că este foarte important să modificăm uh, pachetele de până acum pentru că una cu problemă cu care ne confruntăm acum se referă la perioadele de timp. Știți că există 8 săptămâni sau 12 săptămâni la dispoziție, la dispoziția parlamentelor naționale și parlamentele naționale ar trebui să aibă acces și la versiunea tradusă a textelor, pentru că uneori comunicarea nu este posibilă pentru că anumite documente sunt uh, publicate doar în anumite limbi. Deci este vorba de aspecte, de un aspect uh, tehnic, de natură logistică, cu o importanță însă deosebit de mare, permițând un mai bun dialog între parlamentele naționale, care astfel ar putea să se implice mai mult pe plan european. Și, în ultimul rând, trebuie să discutăm și despre natura relațiilor între Comisia Europeană și parlamentele naționale și, în acest punct de vedere, aș dori să-l felicit pe domnul Enrico Forti și mai ales pe vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans, care au acordat o atenție deosebit de importantă acestei chestiuni și inițiativa începută de domnul Barroso a evoluat foarte mult din acest punct de vedere și a devenit foarte clar că vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans, este foarte angajat în sensul, uh, în sensul uh, implicării parlamentarilor naționale. Și apoi, un element care mie mi se pare puțin uh, nou pentru că principala idee a raportului nu dorește să se limiteze doar la o evaluare și din punct de vedere statistic al uh, pașilor uh, întreprinși deja, dar de asemenea de a face propuneri de îmbunătățire acestor relații. Și din acest punct de vedere, cred că putem să discutăm două, trei chestiuni. Una dintre acestea, deosebit de importantă, este uh, ce fel de reuniuni ar trebui să, să organizăm? Ce fel de grupuri de lucru? Um, cum considerăm că se desfășoară activitatea, activitățile la COSAC și dacă lucrurile pot să fie eficientizate și mai mult. Există o propunere destul de veche pe care o făcusem, în acest caz doar în cazul Parlamentului European, și anume să organizăm un fel de săptămână europeană, o săptămână în care uh, Uh, toate parlamentele europene să discute subiecte europene, eventual și în prezența eurodeputaților la dezbaterile din uh, parlamentele respective, eventual și în prezența unor reprezentanți a Comisiei Europene. Deci o săptămână în care, în paralel, în toate parlamentele naționale, să se discute, de exemplu, să se evalueze uh, subiecte europene. Ar fi o propunere din acest punct de vedere. Apoi, procedura cartonașului verde, procedura cartonașului roșu, mie mi se pare că mai ales prima dintre acestea putea să fie explorată mai mult și anume capacitatea de a oferi parlamentelor naționale un tip de inițiativă așa cum se întâmplă și cu Parlamentul European, și Parlamentele Naționale se poată adresa o cerere Comisiei Europene uh, să își exercite puterea de prerogativa legislativă sau cel puțin să explice de ce nu dorește să treacă la o propunere legislativă. Există și procedura cartonașului roșu și, în fine, un element care, din punctul meu de vedere, ar putea să aibă o importanță cât mai mare se referă la următoarea idee. Într-o modalitate sau arda, am putea să, să schimbăm regulamentele de procedură a, a parlamentelor naționale, astfel încât aceast- acestea să poată discuta mult mai uh, eficace chestiunile europene. Și pot să vă dau un exemplu foarte concret. Uneori, membrii parlamentelor naționale sunt îngrijorați pentru că uh, de exemplu, consideră că ar uh, pierde prerogative în domeniul bugetar și în domeniul fiscal uh, datorită semestrului european. E bine, uh, uneori acest semestru european este aproape, este aproape ignorat. Există în continuare vechea procedură privind capacitatea bugetară și dacă se poartă discu- discuția generală înaintea prezentării primului document de către guvernele, Guvernul Național Bruselului în Parlamentul Național, deci dacă există un fel de semestru sau trimestru național înaintea semestrului european, atunci uh, multe posibilități de influențare Um, ale parlamentelor naționale, multe din prerogativele uh, decizionale ale parlamentelor naționale ar fi recuperate cu totul. Și ce doresc să spun este că prin intermediul unor inițiative care se desfășoară pe plan european, dacă ar fi schimbate în mod minor regulamentele de procedură a parlamentelor naționale. Desigur, fiecare parlament național uh, este suveran în uh, procesul decizional, însă dacă ar modifica uh, puțin regulamentele de procedură proprii, atunci ar putea să uh, participe mult mai activ la aceste dezbateri și s-ar recupera acest sentiment de pierdere a suveranității, pentru că de fapt nu este atât de important, nu este atât de dificilă uh, alinierea calendarului național cu cel uh, european, ceea ce ar uh, permite o prezență mult mai proeminentă a parlamentelor naționale pe planul afacerilor europene. Acestea sunt uh, niște idei din partea mea. Aștept și aștept cu nerăbdare și contribuțiile dumneavoastră pentru a consolida și mai mult acest dialog. Este posibil să avem și o corespondență scrisă în uh, următoarele luni, înainte de a pregăti, de a adopta documentul de lucru și apoi raportul final. Și vă mulțumesc din inimă pentru disponibilitatea de a purta această discuție. Îți mulțumesc foarte mult, uh, Paulo. Și acum dau cuvântul domnului Vaslav Hampel din partea Senatului uh, Republicii Cehe. Doamnă președintă, dragi colegi, domnilor și domnilor, aș dori să profit de tehnologia existentă în uh, sală. Îmi cer scuze că uh, vorbesc uh, cu spatele la dumneavoastră, dar puteți să-mi vedeți chipul pe ecrane. Aș dori să mulțumesc domnului Rangel pentru că a redactat acest document deosebit de util și vă mulțumesc uh, pentru că îmi dați uh, ocazia să vă prezint uh, cum se desfășoară lucrurile în Senatul din Republica Cehă și cum am dezbătut acest subiect în Comisia Senatului Republicii Cehe care se ocupă de afaceri europene. O să vă prezint pe locuri și părerea mea personală. Aș dori să spun și eu de asemenea că în Senatul Republicii Cehe are un rol deosebit din punctul de vedere al afacerilor europene în comparație cu Camera Deputaților. De exemplu, Senatul nu are prerogative atât de importante din punct de vedere bugetar, acestea uh, revin uh, Camerei Deputaților. Drept urmare, în ceea ce privește semestrul european, uh, contribuția mea nu va fi una foarte bogată, poate uh, un coleg din Camera Deputaților ar putea să vă ajute mai mult din acest punct de vedere. Cu toate acestea am și eu câteva comentarii în legătură cu acest subiect și aș dori să și răspund celor uh, spuse deja în această dezbatere. În Senatul Ceh, dezbaterea privind rol, rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană nu este determinată de sentimente de rivalitate cu Uh, Parlamentul European. Cred că cu toții înțelegem, noi înțelegem volumul imens de muncă uh, depus pe plan uh, european și nu cred că există o dorință imensă de a prelua din aceste sarcini. Principala noastră preocupare ține de legitimitatea democratică a Uniunii Europene, din punctul de vedere al îmbunătățirii acesteia sau din punctul de vedere al îmbunătățirii uh, modului în care opinia publică percepe această legitimitate democratică, pentru că în Republica Cehă noi considerăm că aceasta este una din problemele pe care o avem. Oamenii sunt convinși că ar exista mai puțină legitimitate democratică în Uniunea Europeană decât este cazul. Deci aceasta este principala motivație pe care o avem de a merge, de a merge înainte, tocmai pentru a îmbunătăți și legitimitatea democratică a modului în care funcționează instituțiile europene. Și uh, o să încerc să mă refer uh, la fiecare punct din acest document pregătitor. În primul rând, uh, verificarea uh, respectării principiului subsidiarității. În Comisia pentru Afaceri Europene discutăm deseori faptul că respectarea principiului subsidiarității țină de prerogativele parlamentelor naționale, care sunt instituții politice. Nu este vorba de o verificare uh, Uh, juridică și din acest punct de vedere, reacția parlamentelor naționale uh, trebuie să fie acceptată și luată ca atare. Nu este vorba de o de un principiu al subsidiarității definit în mod strict juridic, ci de un context mai cuprinzător de natură politică de care trebuie să ținem cont. Chiar dacă verificarea respectării principiului uh, subsidiarității este definită în acești termeni generali, acest lucru nu înseamnă o periclitare a activităților legislative pe plan european, pentru că nu există un drept de veto. Parlamentele naționale nu pot bloca um, vreo propunere legislativă, nu pot să o încetinească într-un mod uh, semnificativ Uh, ce, uh, contribuția noastră este legată de aprofundarea uh, din anumite puncte de vedere a, a discuțiilor purtate pe plan european. Și din aceste motive, sau ținând cont de, de aceste motive, eu cred că verificarea respectării principiului subsidiarității ar trebui să includă și un test al uh, prerogativelor uh, Comisiei Europene de a acționa și un test referitor la temeiul juridic uh, ales. Pentru că dacă instituțiile europene nu au un temei juridic pentru a acționa, concluzia logică este că principiul subsidiarității nu a fost respectat. Și apoi există um, puncte comune numeroase între principiul uh, subsidiarității și uh, principiul uh, proporționalității. Cred că este corect și legitim să insistăm asupra acestor puncte com- comune, de exemplu, în uh, avizele motivate redactate de parlamentele naționale care fac trimitere atât la principiul subsidiarității cât și la uh, principiul uh, proporționalității. Și există un alt aspect pe care cred că cu toții îl cunoașteți, un alt aspect al acestei verificări este uh, legat de frustrarea frecventă a, a parlamentelor naționale legate de impactul restrâns al uh, avizelor motivate uh, prezentate. Nu este vorba de a cere un drept de veto. Este evident că un uh, Parlament Național, Camera Deputaților sau Senatul dintr-un stat național singure nu ar putea să blocheze o asemenea propunere legislativă, însă am avea nevoie de o adiționalitate din punctul de vedere al impactului pe care îl are în mod real avizul motivat redactat de un Parlament Național. Nu îmi doresc neapărat o modificare completă a politicilor, a procesului legislativ, dar dacă există un impact, chiar dacă este vorba de un detaliu minor, acest lucru ar trebui să fie comunicat, ar trebui să fie declarat ca atare și explicat ca atare. Și din punctul de vedere al modului în care reacționează Comisia la aceste avize motivate, aceste reacții s-au uh, îmbunătățit în Comisia actuală față de ce se întâmpla în, uh, în trecut, însă cred că ar fi mult mai bine dacă, din punctul de vedere al argumentelor prezentate de Comisie, de atenția dedicată de, com- de Comisie, s-ar uh, ține mai mult cont de motivele expuse în avizele motivate ale parlamentele, ale parlamentelor naționale. Apoi, există, a existat și o um, întrebare privind extinderea perioadei dedicată verificării respectării principiului subsidiarității. Um, din punctul meu de vedere, cred că acest lucru ar fi, ar fi foarte util și se poate face, desigur, uh, foarte ușor. Câteva din, cele, din, din afirmațiile legate de principiul subsidiarității sunt uh, valabile și atunci când discutăm despre dialogul pe care îl purtăm cu Comisia Europeană. Reacția Comisiei nu întotdeauna este foarte specifică, nu este foarte concretă și recurge la argumente deja prezentate în trecut și, de asemenea, impactul uh, Uh, pozițiilor parlamentelor naționale asupra politicilor uh, și propunerilor făcute de Comisia Europeană ar trebui să fie mai bine precizat. Cartonașul verde acum. Mie mi se pare că este o inițiativă uh, foarte bună, mai ales din punctul de vedere al îmbunătățirii percepției legate de legitimitatea democratică sau lipsa unei legitimități democratice. Am încercat și am văzut că au fost uh, înregistrate progrese, pur și simplu uh, încercând să prezentăm uh, noi politici din partea mai multor parlamente naționale. Deci dacă există bunăvoință și acest aranjament va supraviețui pe viitor, cred că el poate să funcționeze. Personal, nu consider că acest mecanism este uh, de nelipsit pentru buna funcționare a democrației pe nivel european. Nu au existat foarte multe idei uh, prezentate prin intermediul acestui cartonaș verde până acum și probabil că lucrurile nu se vor schimba nici pe viitor. Însă, uh, bunăvoința demonstrată de existența acestui mecanism este mult mai importantă decât contribuția concretă furnizată de acest mecanism. Apoi, în ceea ce privește cartonașul roșu, uh, trebuie să recunosc că îmi pare puțin rău uh, că această idee este vehiculată, mai ales acum, în contextul de după uh, Brexit. Din nou, din aceleași motive, această idee care a apărut înaintea referendumului din Regatul Unit, probabil nu va fi, va fi folosită foarte des, însă faptul că un asemenea mecanism există, că un cartonaș roșu poate fi activat oricând, ar, va fi util pentru cetățenii din statele membre să înțeleagă că dacă parlamentele naționale, în momentul în care găsesc uh, omologi în alte state membre, în alte parlamente naționale, au posibilitatea de a opri o propunere uh, legislativă pe plan european. Inițial, ideea era ca Consiliul European să rescrie propunerea legislativă de la zero. Deci trebuie să recunosc că mi-aș dori ca acest mecanism să existe. Cartonașul roșu, așa cum fusese gândit înaintea referendumului din Regatul Unit, avea o dimensiune interesantă numărul parlamentelor uh, naționale care trebuiau să participe la acest cartonaș trebuia să reprezinte 55% din populație, deci o proporție mai mare decât uh, majoritatea care poate bloca o decizie în, consiliul, în Consiliu. Deci uh, statele membre, în principiu, au posibilitatea de a bloca o asemenea propunere chiar și fără participarea uh, parlamentelor naționale. Însă, oricum, mi se pare o idee constructivă să avem un asemenea mecanism uh, permanent dedicat parlamentelor naționale. Și dacă eu am înțeles bine, problema a fost că acest lucru nu a fost uh, posibil fără modificarea tratatelor, lucru care nu este dorit de nimeni în acest moment. și pentru că parlamentele naționale dispun de această posibilitate în acest moment, probabil că nu merită redeschiderea tratatelor din acest motiv. Apoi, reprezentarea minorităților în parlamentele naționale. Mi se pare o idee foarte interesantă să avem o abordare sistematică din acest punct de vedere, astfel încât minoritățile să-și prezinte pozițiile Însă mă tem și mă întreb cât de des va fi uh, folosită uh, folosit acest uh, mecanism. Deci chiar și acolo unde majoritatea a adoptat un, av- un aviz, avizul uh, respectiv nu are un impact prea mare, nu știu ce se va întâmpla cu uh, un aviz susținut doar de o minoritate. Și un lucru ce aș, pe care aș dori să-l mai adaug, dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru se desfășoară acum, de exemplu, la noi în țară, pentru că cele două camere parlamentare au o compoziție diferită din punct de vedere politic, pentru că alegerile se desfășoară în momente diferite și Camera Reprezentanților, de exemplu, uh, are o anumită poziție politică și în principiu, Senatul, în Senat ar putea să existe o opinie puțin sau mai mult diferită din punct de vedere politic. Deci, uh, din, din anumite puncte de vedere, mecanismele actuale garantează deja o poziție majoritară și una minoritară sau cel puțin uh, diferită. În ceea ce privește semestrul european, am spus deja că nu sunt uh, personal un expert în acest domeniu. Cu toate acestea, aș dori să spun că, într-adevăr, se referă sau poate însemna o interferență majoră în domeniul în, în domenii esențiale de politica statelor membre care țin de competențele acestora. Deci, cred că trebuie să ne gândim cu mai mare atenție la aspectul legitimității democratice. Pe de altă parte, este deosebit de important ca parlamentele naționale să aibă timpul necesar pentru a discuta proiectul recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte, uh, înainte ca acestea să fie adoptate de Consiliu și cred că, de fapt, și Comisia Europeană încearcă să ofere uh, acest timp uh, necesar pentru discutarea acestor recomandări. Nu știu, presupun că mi-a expirat timpul, aș mai avea câteva comentarii, însă poate o să am ocazia să le amintesc pe parcursul discuției. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hampel. Și acum uh, dau cuvântul uh, domnului Hichi din partea Senatului italian. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Hübner, și mulțumesc foarte mult și raportorului domnul Rangel și membrilor acestei comisii din Parlamentul European pentru această invitație pe care mi-au adresat-o. Mulțumesc foarte mult și pentru ocazia de a discuta împreună despre teme care sunt de mare importanță în momentul de față. Au trecut peste șapte ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și este corect să aprofundăm uh, o reflexie pe ceea ce înseamnă astăzi prevederile articolului 12 din acest tratat, în baza cărora parlamentele naționale trebuie să contribuie la buna funcționare a Uniunii Europene. Astăzi, așadar, mai precis, în situația concretă în care ne regăsim, cu un referendum care a decis ieșirea din Uniunea Europeană a Regatului Unit, cu forțe politice care au ca scop ieșirea din zona euro și din Uniune, dar și cu probleme la nivelul relațiilor internaționale pe care nu vreau să le menționez aici. Însă, după părerea mea și din părerea Senatului Italian, este, face parte faptul că trebuie să colaboreze Parlamentul uh, European cu Parlamentele Naționale pentru îmbunătăți uh, ideea europeană și pentru a putea construi un progres uh, către acea perspectivă a Uniunii Europene care a mai fost repetată încă o dată acum la cea de-a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma. Libertatea, democrația, drepturile omului și, uh, în general, valorile pe care se bazează Uniunea trebuie să rămână în continuare valorile care fac să avanseze Uniunea. Noi trebuie să ne gândim uh, la cum putem să facem să funcționeze mai bine parlamentele și mai eficient și instituțiile europene de asemenea. Aș dori să vă spun în primul rând că mă bucur uh, și mulțumesc foarte mult președintelui uh, Comisiei Europene, Barroso, uh, care, de, înainte de președintele Juncker, a introdus acest dialog politic. Au uh, fost trecute în revistă mai multe subiecte de actualitate europeană, în primul rând, într-o primă colaborare cu parlamentele naționale, și uh, care această colaborare a fost apoi uh, și mai extinsă în cadrul acestor colaborări pe care le avem acum. Dacă plecăm de la experiența pe care o avem deja, am văzut că, dacă ne uităm uh, la acum, ce se întâmpla acum 5 ani, 10 ani, vedeam în ce măsură între cetățeni temele europene aveau pertinență și mi se pare că lucrurile au, s-au schimbat foarte mult. Poate că colegii vor putea să-mi spună Uh, dacă am dreptate sau nu, dar cred că la noi, cel puțin, toate comisiile parlamentare se ocupă în oarecare parte și de Europa. Și mai ales uh, comisia um, care se ocupă de afaceri europene trebuie întotdeauna să dea un aviz de coerență sau nu a normelor și legislației cu uh, legislațiile europene. În ceea ce privește parlamentele naționale, ele au primit această ocazie de a urmări activitatea guvernelor în Consiliul European într-o manieră mai transparentă. În multe parlamente, precum Parlamentul Italiei, înainte de Consiliul European, președintele Consiliului, adică la noi președintele Parlamentului, vine să uh, președintele guvernului vine să discute despre moțiunile care vor fi discutate după aceea la Consiliu și deci despre atitudinea țării noastre practic în Consiliu, iar uh, la 15 zile după aceea când intră, după ce se uh, des, desfășoară Consiliul European, vine să discute despre rezultatele acelui Consiliu și deci lucrurile sunt foarte transparente în ambele sensuri și e foarte important să înțelegem noi, Parlamentele Naționale, ce se întâmplă la Consiliul European. Dar, practic, aceasta a ajutat și la transpunerea normelor europene și a diferitelor uh, reguli și legislației europene în legislația națională, în toate țările, cred eu. Senatul italian a folosit uh, imediat acest canal de comunicare care s-a deschis, comunicare politică, și se angajează în continuare să examineze propunerile uh, de conținut și să evalueze aceste propuneri care vin la, de la nivel european uh, și așa cum s-a întâmplat și cu documentul domnului Rangel, pentru a contribui la dialog. E foarte important să putem uh, îmbunătăți dialogul cu Parlamentul European, tocmai, după cum am zis înainte, pentru a putea da o direcție europeană și a da mai multă încredere în proiectul european pentru cetățenii noștri. Cu alte ocazii, când am venit la Bruxelles, am avut uh, posibilitatea să discut cu responsabilii Parlamentului, cu deputați și am uh, susținut exact această atitudine, spunând că suntem foarte implicați uh, în acest rol. Parlamentul European însă, uh, de curând, a putut să vadă cum funcționează această, această colaborare și primind un răspuns concret la uh, propuneri făcute din partea parlamentelor naționale. Și mi se pare că aceasta a concretizat mai mult colaborarea noastră în procesul legislativ. Eu consider de asemenea uh, așa cum ne propune și raportorul pe acest document, este foarte bine să se încurajeze orice formă de schimburi uh, bilaterale, chiar și sub uh, formă de videoconferință, conferință între raportorii din Parlamentele Naționale și Parlamentul European pe dosare care sunt uh, de importanță în momentul respectiv și pe care se poate garanta o colaborare mai ales din perspectiva mea, pe dosare care țin, de exemplu, de drepturile fundamentale ale cetățenilor, uh, drepturile sferei private, sănătatea, ecologia, uh, migrația și așa mai departe. Senatul italian, împreună cu alte parlamente naționale, a participat cu convingere la primele proiecte pilot pe green carduri, în ceea ce privește, de exemplu, risipa alimentară, responsabilitatea socială a întreprinderilor, așa cum uh, și uh, colega noastră știe, care a propus exact acest subiect, noi ne-am implicat cu multă convingere. Iar uh, instrumentul pozitiv de participare democratică pe care l-au primit parlamentele naționale a fost identificat imediat ca un dialog de politic foarte bun. Eu zic că procedura aceasta însă trebuie să rămână o procedură informală, fără să fie formalizată prea mult. Eu cred însă că procedurile legate de green card ar trebui să se dezvolte mai mult, să fie folosite ca un mod pozitiv de a nu bloca deciziile la nivel european, ci tocmai pentru a putea face o echipă cu celelalte instituții europene și pentru a putea aborda teme care sunt de interes comun. Spre deosebire de colegul din Senatul Ceh, eu nu sunt de acord cu uh, red cardul, cu cartonașul roșu, pentru că eu cred că parlamentele naționale, în conformitate cu tratatul, contribuie la buna funcționare a Uniunii. Și, după părerea mea, deci e vorba de o abordare care implică un rol de propunere, un rol constructiv, în timp ce acest cartonaș roșu ar avea un rol de caracter negativ, care ar putea impune un veto, de exemplu. Uh, și eu consider că cel mai important este dialogul politic, confruntarea în sensul pozitiv, dialogul. Sigur că există parlamente care și-au exprimat mai multe critici uh, față de anumite propuneri europene și Parlamentul European și celelalte instituții europene au, desigur, în fața acestor critici, o atitudine de aprofundare a subiectului. Dar eu cred că, în continuare, nu trebuie să uităm interesul nostru comun de europeni și anume de participa la procesele decizionale și de a nu le bloca. Acest, această atitudine, zic eu, se poate baza și pe mecanismul de control al principiului subsidiarității, care a avut avantajul absolut de a fi adus împreună mulți parlamentari uh, naționali și de a-i fi făcut să se confrunte cu subiecte europene. Eu zic însă că instrumentul acesta însă are în continuare posibilități limitate. A fost interpretat, de exemplu, în cazuri de cartonaș galben de către Comisia Europeană ca un instrument de susținere a politicilor guvernelor naționale mai degrabă decât ca un denunț al încălcării principiului de subsidiaritate, deci nu a fost folosit așa cum a fost gândit și non-funcționarea eficientă a acestui mecanism sau mai degrabă golirea sa de sens a contribuit la uh, funcționarea in, uh, așa cum n-ar fi trebuit a unor mecanisme care fusese prevăzute pentru altceva. Eu zic așadar că trebuie să ne implicăm mai mult pentru a îmbunătăți acest mecanism, trebuie să ne gândim cum vrem să rezolvăm problema, pe ce cale vrem să mergem, dacă vrem, de exemplu, să avem o colaborare mai bună pe anumite teme relevante, pe care putem într-adevăr să solicităm procedura respectivă. Însă pentru noi este fundamental, după cum am zis încă o dată și înainte, până când v-am plictisit, um, un dialog politic uh, constructiv. Tratatele de astăzi nu permit uh, o extindere a acestui uh, control la controlul principiului de proporționalitate. Și totuși, eu consider că Curtea de Justiție ar trebui să dea o sentință pe acest caz pentru a putea uh, utiliza după aceea parametrii uh, acțiunii europene care să aducă cu adevărat o valoare adăugată și care ar da în același timp și o operaționalitate care este mai bună pentru ambele părți. Ultima um, remarcă pe care doresc să o fac Ultima remarcă se referă la experiența comisiilor la care deja avem o activitate comună uh, de colaborare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Eu mă refer aici la, în afară de COSAC, mă refer la Conferința pentru Politica Externă și Politica de Apărare sau la chestiunile bugetare, la Comisia de Control pentru Europol, uh, care a fost, de exemplu, chemată în funcțiune sau instituită de către și președinții parlamentelor. Eu aș vrea, de asemenea, să ne gândim, nu am un răspuns însă acum, aș vrea să ne gândim împreună cu raportorul cum se poate ca aceste comisii, care sunt deja un instrument de continuitate în colaborarea între parlamentele naționale și parlamentul uh, european, cum putem să le transformăm uh, Așadar, în felul lor de a funcționa și în rezultatele pe care le produc, ceva care să nu reflecte, de exemplu, numai părerile unor participanți în aceste comisii, ci tocmai o implicare mai largă a parlamentelor pe care le reprezintă aceste foruri. În ceea ce privește ceea ce spuneam înainte, Logica parteneriatului, uh, noi nu considerăm că parlamentele naționale nu trebuie să devină o a treia cameră a Parlamentului European în niciun caz. Logica parteneriatului înseamnă pentru noi o logică esențială pentru a face legături între, de exemplu, președinția prin rotație a Consiliului European cu parlamentarii statelor membre pentru a putea tocmai să ne confruntăm cu temele cele mai importante, prioritare în semestrul respectiv. De exemplu, în timpul președinției malteze, Chestiunea care e foarte de actualitate și necesită o aprofundare sunt, uh, este tema migrației în Marea Mediterană și în zona mediterană. De aceea, parlamentarii din multe state membre uh, Uh, se vor întâlni, de exemplu, și în Sicilia la sfârșitul acestei săptămâni pentru a putea vedea concret dificultatea în gestiunea acestui fenomen care este și unul local uh, pentru Italia și care este o problemă pentru toți cetățenii europeni. Eu zic că important este tocmai să se poată um, analiza dacă există o coerență între valorile de solidaritate și de prioritatea de, uh, dată demnității omului, drepturilor omului pe care s-a dezvoltat Uniunea Europeană și experiențele concrete la fața locului locului în uh, urgență, de multe ori, în aceste locuri. În final, știu că toate propunerile acestea nu vor rezolva toate problemele, dar nu există un răspuns care să dea soluții la tot. Eu sunt de acord cu propunerea domnului raportor Rangel, care spune că măcar o săptămână de sesiune parlamentară europeană ar trebui să fie uh, Uh, permisă prezența parlamentarilor naționali în Parlamentul European uh, și se poate lucra împreună în această săptămână. Dificultatea pe care eu o văd și cu care mă confrunt concret este că între ceea ce discutăm în comisii, de exemplu, pe teme europene, mă refer la comisiile de resort, relația cu Uniunea Europeană și posibilitatea de a implica cu adevărat Parlamentul în acest subiect sunt lucruri diferite. Așadar, sesiunea parlamentară, de exemplu, și cei care nu fac parte dintr-o comisie specifică care atinge teme de actualitate, ar putea tocmai să fie îmbunătățită, să meargă în această direcție pe care v-am uh, spus-o adineauri. Și o ultimă soluție se referă la prerogativele Parlamentului uh, European și ale Parlamentelor Naționale în ceea ce privește libertatea, securitatea și justiția. Aici, în acest domeniu, există multe voci critice, pentru că foarte multe articole din tratat nu au fost puse în aplicare. Mă gândesc aici la normele cu privire, de exemplu, la mecanismele de evaluare ale politicilor europene în domeniul de justiție, afacerilor interne sau mecanismele de asociere și de evaluare ale activităților Eurojust și al controlului politic al Europol, articolele 70, 85, 88. Eu mă refer de asemenea la faptul că Parlamentul European și Parlamentele naționale ar trebui să își stabilească obiectivul de a um, recupera această întârziere pentru a putea, în fine, să dezvolte o formă structurată de cooperare care să garanteze drepturile fundamentale ale cetățenilor. Pentru că dacă vorbim despre cooperare și vorbim de proceduri legislative, vorbim de o relație de colaborare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, atunci tema principală care ar trebui să apară este exact aceasta, drepturile cetățenilor care sunt până la urmă reprezentați și protejați de către parlamentari, pentru că ei, cetățenii, nu au un lobby pentru mhm. ei, ci tocmai parlamentele sunt cele care trebuie să lucreze împreună pentru a apăra aceste interese și pentru a îmbunătăți încrederea până la urmă a cetățenilor în perspectiva care este legată de apartenența noastră europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult! Și acum aș vrea să trec la intervenția experților și v-aș ruga să vă limitați la 10 minute de intervenție pentru a permite și altor colegi să intervină. Și am să dau cuvântul, în primul rând, domnului Carlo Casini. Grazie. Mio intervento ha come Mulțumesc. Intervenția mea se bazează mai ales pe raportul pe care eu l-am întocmit pentru această comisie în legislatura anterioară, dar și pe rapoartele din 1997, 2002, 2009, raportul Neis, Uitenbrock sau Napolitano și Brock. Și, desigur, trebuie să ne gândim la experiența participării la COSAC, dar și la întâlnirile foarte numeroase pe care Comisia Afaceri Constituționale le-a avut în legislatura anterioară cu toate parlamentele naționale, um, întâlnindu-se, deci, cu multe state membre um, pentru a putea culege opinii pe subiectul acesta. Această reflexie, așadar, a noastră, vine într-un moment de criză și pentru a putea depăși criza avem nevoie de parlamentele naționale. De ce? Prima observare pe care vreau să o fac este că cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este o obligație juridic, obli, deci este o obligație juridică stabilită în Tratatul de la Lisabona. Și de aceea eu m-am gândit de multe ori la o prevedere la articolul 12 al Tratatului de la Lisabona care spune că parlamentele naționale participă la buna funcționare a ă, Uniunii în mod activ. Ce înseamnă mod activ? Înseamnă, de exemplu, că tratatul cere din partea parlamentelor naționale nu numai să se um, ocupe de deciziile la nivel european, ci să dea chiar un impuls către o integrare superioară. Deci aici trebuie înțeles corect ceea ce trebuie să facă parlamentele naționale. Pentru că până la urmă e vorba de conceptul Uniunea Europeană. Um, Cred că trebuie să știm, în primul rând, că integrarea nu s-a terminat. Articolul 1 uh, al tratatului de la Lisabona spune că e vorba doar de o etapă aici, un pasaj intermediar, care însă nu știe exact care este ținta către care ne îndreptăm. Care este această țintă? Nu se spune nimic în tratat, se spune o uniune din ce în ce mai strânsă, mai uh, apropiată între popor, între popoare, dar aceasta e mai degrabă o chestiune de metodă și nu de țintă. Așadar, acest percurs trebuie, să, parcurs trebuie să fie democratic, trebuie să răspundă la voința cetățenilor. Însă dacă proiectul este unul uh, de unitate politică de tip federal, lucrurile stau altfel decât dacă uh, nu este federală și este doar o legătură, o rețea între statele membre. În primul caz, cel federal, este evident că principiul democratic ar cere, de exemplu, Uh, ceea ce se consideră o, astăzi o a doua cameră, adică Consiliul, care ar trebui să aibă o putere democratică mai mare. Adică ar trebui să ne gândim, de exemplu, la o a doua cameră aleasă, de exemplu, care vine din partea diferitelor state membre, cam cum se întâmplă și cu Parlamentul. Dacă însă preferăm o rețea în Uniunea Europeană între statele membre cu caracter birocratic, uh, după cum ziceam, o, re- o rețea de legături și atât, atunci parlamentele naționale trebuie să fie îmbunătățite să fie ajutate pentru a putea să păstreze oarecum o distanță de acest nucleu european. Așadar, în acest context apare o chestiune uh, care difer, face să difere o viziune de alta. Principiul democratic cere însă ca a doua cameră. Consiliul, așadar, să fie exprima, expresia voinței populare. Controlul din partea parlamentelor pe miniștri este o chestiune de necesitate absolută. Și um, cererea de a instituționaliza uh, statele, um, de a instituționa această colaborare, este destul de dificil. Însă fiecare stat ar trebui atunci să instituționalizeze această dezbatere care parlamentar, așadar, înainte și după reuniunile de Consiliu. Astfel încât fiecare reprezentant al țării respective să poate să vină cu acest bagaj la Consiliul European. Însă să nu uităm sentința din 30 iunie 2009 a Tribunalului Constituțional German cu privire la ratificarea Tratatului de la Lisabona, care spunea că Uniunea trebuie să-și găsească legitimitatea în parlamentele naționale care acționează pe baza suveranității naționale, astfel încât orice posibilă extindere a competențelor Uniunii necesită aprobarea parlamentelor naționale care rămân stăpânii tratatelor, citez din această sentință a Curții Constituționale. Am citat deja din legea italiană care spunea că dialogul acesta între Consiliu și Parlamente trebuie să fie regulat uh, și uh, trebuie să fie cu Consiliul cât se poate de mult expresia populară. Oricum o fi, oricum, după părerea mea, Arhitectura constituțională europeană are nevoie de parlamentele naționale și mai ales pentru a putea construi o conștiință europeană care este indispensabilă pentru a putea apropia cetățenii de Europa, pentru a îmbunătăți sentimentele lor de apartenență la această Europa și pentru a depăra, depăși naționalismele care sunt acum la modă și până la urmă și pentru a putea să mergem pe calea integrării. În acest sens, parlamentele naționale au un potențial operativ și comunicativ mult mai mare decât Parlamentul European și de aceea, spuneam eu și cu altă ocazie, că e nevoie de o subsidiaritate inversată. Adică o chestiune care ar trebui discutată și la care intervenția Parlamentului European uh, ar trebui să schimbe practica, pentru că multe lucruri Parlamentele Naționale le pot face și el nu. E vorba de conștiința europeană, de formarea acestei conștiințe europene. Aș vrea să sar peste o parte a intervenției mele, pentru că este prea lungă. Și vreau să vorbesc despre cartonașele al roșii, o cerere din partea 95 de parlamentari din Uniunea Europeană. Este baza acestei uh, proceduri. Eu cred că cartonașul roșu nu trebuie să fie acceptat. Din contră, eu zic că nu face decât să creeze haos și uh, apoi parlamentele naționale ar deveni o a treia cameră, ceea ce noi nu dorim și deci eu sunt împotriva cartonașelor roșii. Articolul 12 vorbește despre participarea parlamentelor naționale la procesul european. Nu eu decid așadar cum se întâmplă, ci este deja prevăzut. Însă ce e important este să facem o listă a instrumentelor concrete de cooperare care ne stau la dispoziție. O listă lungă și complexă. E vorba deci de instrumente, de, de culegere informații, de pregătire, cu efect obligatoriu sau nu, tot ce îmbunătățește dialogul politic. Această întâlnire interparlamentară face parte tocmai dintr-o astfel de întâlnire între adunări uh, care a fost uh, găzduită de către Parlamentul European, dar care uh, este aprobată și, aprobată și de către președintele Consiliului și trebuie să ne, nu uităm și de întâlnirile de comisii parlamentare. Iar COSAC-ul funcționează din 1989 este singura conferință prevăzută în tratatul de la Lisabona, articolul 10, aliniatul 1, și, după cum știți, se întâlnește de două ori pe an. Președinții COSAC-ului au însă și multe alte întâlniri în uh, cursul anului. Vreau doar să vă arăt deja cât de complexe sunt instrumentele care există deja conferința interparlamentară pe guvernanța economică și financiară, care a fost instituită în baza articolului 13 al Tratatului de Stabilitate, oblige uh, reprezentanții Comisiei Economice și Bugetare din Parlamentele Naționale și Parlamentul European, așa cum a fost prevăzut în Tratatul de la Sevona la articolul 88, așa cum a mai spus-o și un coleg, la Bratislava, președinții parlamentelor au, uh, de curând, au decis să creeze o conferință Europol. Iată, deci avem și aceste alte instrumente. Aceste instrumente, însă, întrebarea este, sunt suficiente sau e nevoie de altele suplimentare? Eu zic că nu e nevoie de alte instrumente suplimentare. Nu e nevoie să creezi nimic în plus dacă nu există necesitate, citează vorbitorul un filozof în latină. Uh, Eu aș vrea doar să ne oprim o secundă asupra cozacului, pentru că m-a interesat foarte mult această construcție deja în trecut. Construirea unei noi conferințe specializate pune problema identității cosacului. Nu este suficient să spunem că ea poate să fie anulată uh, sau nu, pentru că este prevăzută în tratat. Dar trebuie să încercăm să o facem utilă. Și, desigur, așa cum s-a spus și în legislatura anterioară, aceasta ar putea însemna uh, într-o manieră generată, să vedem care, uh, care este activitatea sa de control a integrării în toate domeniile, dar trebuie totuși să înțelegem că ea trebuie să evalueze statul de, statutul de integrare în Uniunea Europeană. Nu este vorba de controlul de subsidiaritate pe care nu vreau să-l discut acum, ci eu aș vrea uh, să vorbim și despre cartonașul verde. Dacă ne uităm un pic la cartonașul verde, eu tot timpul am susținut controlul subsidiarității, care include, după părerea mea, și o extindere a puterii către controlul de proporționalitate, pentru că dacă citim tratatul, acest principiu de subsidiaritate, de fapt, include această posibilitate de extindere. Deci, cartonașul verde, eu zic că poate foarte bine să existe. Însă, după cum s-a zis deja, nu trebuie să fie înțeles în controlul de subsidiaritate o, să fie înțeles ca o frână ci din contră, este un instrument de colaborare. Nu ar trebui să fie niciun caz, niciun baraj, nicio barieră, ar trebui să fie un ajutor pentru a face deciziile bune. Chiar dacă cartonașele galbene sau portocalii au fost puține, cred că au fost trei în această perioadă până acum, de când au fost create și nu vreau să mă bazez acum pe ceea ce s-a întâmplat în aceste trei cazuri, însă au fost foarte multe observații care s-au făcut din partea parlamentelor naționale, nu neapărat prin intermediul acestor cartonașe, 400 de avizi analize motivate au fost date, pe care instituțiile le-au citit, le-au studiat și au răspuns la ele. Și deci, articolul 12 al tratatului cere parlamentelor naționale o cooperare activă, o implicare activă și deci ne-am putea gândi că fără să schimbăm tratatul am putea avea o reglementare mai bună a observațiilor făcute în avizele motivate, de exemplu așa încât să se ajungă la un nivel relevant de consens din partea parlamentelor naționale, așa încât ele să fie considerate ca valide chiar dacă Comisia nu răspunde, dacă sunt destul de multe care să susțină așa ceva. Eu zic că astfel am putea apropia cetățenii de Europa, care și-ar da seama că aceste avize motivate sunt părerea lor care se pune în aplicare. Și eu zic că ar fi foarte important să se întâmple așa, iar COSAC-ul ar putea să fie sediul corect pentru o bună evaluare a numitelor cartonașe verzi și pentru a transforma avizele motivate care nu se bucură încă de o, ad- o adeziune din partea multor parlamente să uh, fie transformate într-o, într-un cartonaș verde în cadrul cosacului și care după aceea să fie adăugate la discuție. Însă apare o problemă destul de gravă după aceea. Nu putem să ne gândim la un efect obligatoriu al cartonașului verde, în sensul că o propunere să devină imediat act juridic european, pentru că nu ar fi acceptabil și ar însemna o confuzie între puteri. Însă ar trebui să fie acceptabilă obligativitatea unei discuții în uh, Parlamentul European. Deci, uh, eu cred că um, aceasta uh, vorbește pentru o inițiativă din partea Parlamentului European. Însă, momentan, inițiativele cam sunt la comisie. După părerea mea, însă, regula aceasta e discutabilă, pentru că orice parlament, sigur, are regulile sale. E o problemă destul de serioasă care s-a văzut în momentul în care s-a dorit o implicare a cetățenilor mai mult uh, inițiativa cetățenilor europeni, de exemplu, instrumentul acesta nou din tratat, care uh, nu are neapărat un efect uh, juridic obligatoriu. Deci dacă nu are efect obligatoriu, întrebarea e de ce există, ar putea fi abolită pur și simplu și e o întrebare, cred eu, generală aici, care ar putea să fie pusă tuturor inițiativelor existente care ține de chestiunile democratice. Însă eu nu cred că este nevoie uh, de altceva decât de o aprofundare democratică care ar putea, de asemenea, să uh, permită măcar discutarea propunerii, care poate după aceea să fie răspuns, să respinsă, însă trebuie să găsim un compromis astfel încât comisia să fie ca un fel de filtru uh, și în același timp să reformuleze propunerile parlamentelor, dar dacă chiar vrem să îmbunătățim colaborarea cu parlamentele naționale și ele să fie mai active, nu putem să dăm comisiei o posibilitate de veto. Deci nu am vrut să fac mai multe considerații decât acestea generale, pentru că nu cred că are rost să vorbim despre chestiuni tehnice, că avem experți aici. Dar mă bucur să fac mai multe comentarii despre cooperarea între Parlamentele Europene și Parlamentele Naționale și partidele politice, pentru că eu cred că colaborarea între Parlamentele Naționale și partidele europene și Parlamentul European ar deveni mai eficientă dacă ar exista partide politice europene adevărate, autentice, așa cum este prevăzut în regulamentul 1141 pe 2014 din 22 octombrie 2014 cu privire la statutul de finanțare a partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene. Partidele politice europene care sunt prezente încă în Parlamentele Naționale naționale ar putea, de exemplu, să dea orientări, să favorizeze un interes suporit pentru Europa în parlamentele naționale, motivând Parlamentul European într-un mod convingător în respectarea identității naționale. Ar putea, de asemenea, să definească în interiorul său linii strategice unitare și, în același timp, să pună în aplicare o structură la multinivel cum este cea existentă, de exemplu, în Europa acum, în ceea ce privește colaborările și eu cred că este nevoie de aceea de o revizuire a statutului partidelor politice europene, care ar putea duce la o colaborare mai strânsă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Eu cred, poate că ar trebui instituționalizate și reglementate printr-o normă întâlnirile interparlamentare la nivelul partidelor, care se întâmplă deja. Cu ocazia ultimelor alegeri europene, nominalizarea mm, președintelui Comisiei, după noua procedură de susținere din partea unui partid, a fost o nouă procedură, dar acesta nu e vorba de un drept înscris. Și um, poate că ar fi interesant să avem o listă transnațională de deputați candidați. Însă, sigur, eu nu vreau neapărat să-mi dai o părere aici, vreau doar să spun cam care, este, care ar fi posibilitățile. Pe de o parte, în ceea ce privește președintele comisiei, am putea să ne gândim la această funcție din perspectiva specifică a cetățenilor, adică un vot al cetățenilor. În ceea ce privește însă listele transnaționale pentru parlamentari, știu că aici intervin foarte multe probleme. Însă am avut Brexitul și s-au eliberat mai multe locuri în Parlamentul European deci poate că ar fi o idee să avem cele 74 de sau 3 de locuri în Parlamentul European pentru o forță transnațională. De ce nu? Mă gândesc aici la îmbunătățirea relațiilor dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Vă mulțumesc! Grație uh, eh, al... Mulțumesc eh, foarte mult domnului președinte Cazini. Iar acum o să dau cuvântul uh, domnului Ludwig Dorn, care este fostul uh, președintelui Seimului și vă rog, aveți cuvântul. Wyszła. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mi s-a spus să vorbesc astăzi despre principiul de subsidiaritate pentru parlamentele naționale și aș vrea, în primul rând, uh, să plec uh, de la următoarea concluzie. Pentru a putea dezvolta uh, nivelul de cooperare între instituțiile europene și parlamentele naționale, e nevoie de principiul de subsidiaritate și studiile referitoare la principiul de subsidiaritate, care au niște limite foarte clare, limite care merg destul de departe. Cu alte cuvinte, întrebarea care se pune este ce putem obține pentru uh, binele european Până acum s-a obținut destul de mult prin uh, procedura cartonașului al galben, prin uh, principiul de subsidiaritate s-au reușit destul de multe și începând de acum trebuie să ne întrebăm ce mai putem face legat de acest principiu de subsidiaritate. E vorba aici de relația între institu instituțiile europene și parlamentele naționale și felul în care putem uh, uh face ca această relație să fie uh, și mai puternică. Aceasta ar fi concluzia de la care plec și acum am să uh, descriu pe scurt cele trei cazuri în care se utilizează cartonașul galben și care este uh, motivația, raționamentul uh, urmat de parlamentele naționale și care este procedura urmată la nivelul Comisiei Europene. Analizând uh, bine această situație, ne dăm seama că, de fapt, nu e vorba aici neapărat de principiul de subsidiaritate, ci mai degrabă despre conținuturile politice. Deci, pentru parlamentele naționale, argumentele care sunt prezentate sunt cele legate de principiul de subsidiaritate, principiul de atribuire, principiul de proporționalitate și faptul că nu se dă răspuns la uh, Uh, chestiunile care au fost prezentate de comisie. Deci toate sunt elemente de natură politică. Toate acestea sunt uh, foarte clare în cadrul procedurii cartonașului uh, galben și ele trebuie prezentate într-un mod ușor de înțeles din punctul de vedere al subsidiarității, pentru că este singura posibilitate oferită în tratate. Nu există o altă alternativă. La ora actuală există o adevărată divergență între uh, felul în care se prezintă aceste conținuturi despre care vorbim și despre ce se vorbește. Și aceasta este o primă ipoteză de la care aș vrea să plec astăzi. În al doilea rând, în ceea ce privește limitarea controalelor pentru utilizarea principiului de subsidiaritate de către parlamentele naționale, am putea uh, ajunge la concluzia că aici avem o problemă și anume faptul că Comisia Europeană nu admite niciodată, pentru că de altfel dacă ar admite acest lucru ar renunța practic la competențele sale, deci Comisia nu admite niciodată că a mers dincolo, depășind acest principiu de subsidiaritate. Se presupune că Comisia este gardian al tratatelor și, prin urmare, în calitate de gardian al tratatelor, nu poate recunoaște că și-a depășit propriile competențe. Deci, cu alte cuvinte, dacă Comisia ar spune parlamentelor naționale că au dreptate, practic și-ar tăia craca de sub picioare. Ar fi un fel de discurs uh, de natură etică sau morală pe care l-ar face Comisia în fața parlamentelor naționale, însă uh, nimeni nu ar putea uh, acționa în acest fel într-o astfel de situație. Al doilea element pe care aș vrea să-l prezint astăzi, ținând cont de acest principiu de subsidiaritate și de felul în care îl înțelegem noi. Există aici problema controlului exercitat asupra principiului de subsidiaritate și aceasta ne duce la un rezultat nul. Deci fie se respectă principiul de subsidiaritate, fie acesta este transgresat, este depășit și se merge mai departe. Deci trebuie să vedem în ce măsură uh, Uh, putem spune cine este cel care câștigă sau cine este cel care are de pierdut. Practic, uh, câștigătorul final este Comisia Europeană și perdanții potențiali sunt parlamentele naționale, ceea ce duce, bineînțeles, la un sentiment de frustrare puternic. Acestea ar fi cele trei ipoteze principale și alături de comentariile inițiale făcute de raportor, cred că ar trebui să le avem în vedere ca un tot global atunci când vorbim despre principiul de proporționalitate sau principiul de subsidiaritate. Pentru principiul de proporționalitate, practic, nu există câștigători sau perdanți. Dezbaterea în acest domeniu ne permite o implementare democratică a politicilor, deci ne permite un fel de compensare atunci când este cazul. Pentru că dacă toată lumea cedează, până la urmă nimeni nu poate fi mulțumit. Într-un astfel de domeniu nu putem um, avea prea multe iluzii și până la urmă ceea ce ne interesează este uh, să fim cât mai puțin nemulțumiți cu putință. Aceasta pentru a face o comparație între principiul de proporționalitate și cel de subsidiaritate. Practic, uh, aș putea să mă opresc aici și să permit uh, uh, următorului orator să intervină, însă mai am două minute la dispoziție pentru a mă încadra în cele 10 minute care mi-au fost acordate. Și în încheiere aș vrea să reamintesc următorul lucru. Am remarcat că există un domeniu în care Parlamentul European ar putea juca într-adevăr un rol esențial – Dacă ne centrăm uh, mai mult pe principiul de proporționalitate, atunci Parlamentul European ar trebui să fie instituția europeană cea mai puternică, acea instituție care reușește să depășească senzația de izolare în care se află la ora actuală parlamentele naționale. Pentru că uh, poate că Uniunea Europeană dă impresia că nu este prea puternică, dar de fapt structura sa este de-a dreptul imperială, dacă ne gândim uh, la uh, și aplicăm aici sociologia imperiilor. A apărut practic această uh, figură a imperiului. Avem o adevărată roată care se învârtește în permanență în acest imperiu, dar nu vedem prea bine care este centrul acestui uh, imperiu. Și vedem că în parlamentele naționale, practic, uh, Uh, lucrurile s-au centrat pe aceste parlamente în urma inițiativei Barroso. Dacă ținem cont de toate aceste interese suplimentare care apar la nivelul parlamentelor naționale și dacă ținem cont de faptul că se poate ajunge la o coaliție pentru a evita blocaje, pentru că în cadrul proporționalității nu uh, se acceptă blocajele, există doar divergențe. Deci, în acest caz, trebuie să vedem cum poate centrul să-și exercite influența, astfel încât să se țină cont de uh, natura integratoare a conflictelor, ceea ce se spune în sociologie. Deci conflictele nu trebuie să ducă la probleme, ci din potrivă să ducă la o și mai mare integrare, să fie utilizate astfel încât până la urmă să se ajungă la un proces de integrare. Deci conflictul poate fi utilizat ca și instrument pentru a rezolva divergențele noastre. Parlamentul European, prin urmare, poate duce la uh, uh, eliminarea acestei izolări a parlamentelor naționale, astfel încât roata să se învârtă în continuare și pentru a obține rezultate pozitive în uh, acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere interesantă, domnule Dorn. Vom avea uh, după aceea o dezbatere și bănuiesc că mulți colegi vor interveni. Și acum avem încă o intervenție din partea domnului uh, profesor Ingolf uh, Pernice, care este directorul Institutului Humboldt și aceasta se va referi la dialogul politic structurat și parlamentele naționale. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dacă îmi permiteți să o să vorbesc în limba germană, va fi mai ușor și pentru mine și pentru interpreți care cred că vor putea să transmită și mai bine mesajul. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Vrangel din inimă pentru aceste întrebări foarte inteligente, care reflectă foarte bine miezul problemei și poate ca prima declarație din partea mea mi-aș permite să lansez un anumit avertisment. Democrația în Uniunea Europeană uneori este pusă sub uh, semnul întrebării pentru că ar exista o definire prea puțin clară a competențelor. Cine pentru ce este responsabil? Și ar trebui să încercăm atunci când discutăm despre cooperare interpar- interparlamentară, ar trebui să excludem în același timp Uh, să excludem amestecarea acestor, uh, acestor uh, competențe în Uniunea Europeană. Josef Weiler a spus că trebuie să fim capabili la fața locului să-i dăm afară pe politicienii proști care nu lucrează bine. Și cum, se, cum putem face ca Uniunea Europeană să-i dăm afară pe politicienii care nu își asumă responsabilitățile? Este o întrebare foarte complexă și dacă punem parlamentele la oaltă și le spunem sunteți responsabile pentru toate și luați deciziile și creăm un, uh, o instituție amestecată, atunci amestecăm toate lucrurile. Pe de altă parte, este foarte important ca uh, puterea parlamentară în Uniunea Europeană uh, de, să fie consolidată din punctul de vedere al funcției de control parlamentar, de monitorizare. Apoi, o primă remarcă cu caracter general. Eu observ în continuare că în statele membre, mai ales rolul parlamentelor naționale, nu ține pas cu evoluțiile. Uh, această percepție a parlamentelor naționale. Care este rolul parlamentelor naționale? S-a decuplat față de evoluțiile de pe plan european dacă este adevărat că întrebările, că chestiunile politice care se referă la cetățeni sunt decise la, Bruze- la Bruxelles și dacă este adevărat în același timp ceea ce se spune în sentința Curții Constituționale Germane și ceea ce se uh, precizează în articolul 10 al Tratatului Uniunii Europene și anume că guvernele reprezentate în Consiliu sunt responsabile în fața cet- propriilor cetățeni și în fața parlamentelor naționale, atunci eu nu mai pot să înțeleg de ce în campaniile electorale, pe plan național, uh, temele europene. Nu este vorba de întrebarea dacă ne dorim sau nu Europa, ci subiecte, subiectele europene nu au niciun fel de rol, niciun fel de importanță. Legitimitatea esențială vine de la uh, parlamentele naționale prin intermediul guvernelor la Bruxelles, însă acest lucru nu se reflectă în campaniile electorale pe plan național. Acest lucru înseamnă că această conștiință că deciziile importante sunt luate și pe plan european și că guvernele în Consiliu stabilesc liniile directoare, au un rol. Uh, deci cine controlează Consiliul? Parlamentele naționale și doar parlamentele naționale. Deci uh, există această, uh, această problemă de conștientizare și odată când acest lucru a fost înțeles, atunci și parlamentele naționale vor trata cu o seriozitate mai mare responsabilitatea care le revine și pe plan european. Și ajungem astfel și la planul european, la colaborarea între diferitele instituții. Uh, ramura executivă, Comisia, Consiliul, Uh, trebuie să fie supuse unui puternic control parlamentar și în acest punct de vedere eu consider că este foarte important ca parlamentele naționale să colaboreze cât mai strâns cu Parlamentul European. Și ajung la o a treia remarcă uh, premergătoare și anume principiul subsidiarității. Și în legătură cu principiul subsidiarității mi se pare că există neînțelegeri profunde. Uh, în continuare, acesta este folosit ca un uh, instrument al parlamentelor naționale îndreptat împotriva politicii europene, împotriva intervențiilor în statele membre mm, din partea Europei. Este o neînțelegere profundă. Principiul subsidiarității este un principiu arhitectural pentru Uniunea Europeană și uh, fundația uh, le, și reprezintă fundația temeiul legitimității europene și anume pe plan european se fac uh, se, uh, se rezolvă se trece la măsuri care nu sunt posibile pe plan, pe plan național. Deci este vorba de plus valoare în interesul cetățenilor europeni. Și principiul subsidiarității este cel în care uh, reglementează ce anume, la ce nivel ar trebui să fie Uh, rezolvat și ar trebui să fie folosit și într-un mod proactiv și nu doar ca un instrument de apărare în fața Europei. Este un lucru care nu a fost înțeles până acum de multe parlamente naționale. Deci, dacă discutăm despre acest mecanism de avertizare timpurie, discutăm, desigur, despre apărarea competențelor naționale în fața competențelor Uniunii Europene și tocmai de aceea există, uh, este atât de important uh, acest cartonaș verde, și nu trebuie să uităm, de asemenea, că, că parlamentele naționale au sarcina de a reflecta care sunt uh, sarcinile pe care ni le dorim, care sunt obiectivele pe care dorim să le atingem, însă nu putem să le atingem pe plan național. Drept urmare, avem nevoie de Europa. Parlamentele naționale, drept urmare, respectând sau în temeiul principiului subsidiarității, trebuie să folosească acest instrument util reprezentat de Europa pentru a um, realiza mult mai bine interesele cetățenilor europeni. Dacă astfel este înțeles principiul subsidiarității, putem să avem o abordare diferită a acestei întrebări, cum pot să colaboreze mai bine parlamentele naționale cu Parlamentul European și putem să răspundem mai mai ușor întrebărilor adresate de domnul Rangel și o să încerc să răspund uh, acestor întrebări. În primul rând, delimitarea competențelor. Cred că uh, discursul pe acest subiect nu mai trebuie continuat. Exempl- uh, exemplară este inițiativa primului ministru Teufel în convenție care a încercat să recâștige competențe de la Uniunea Europeană și a fost întrebat care care sunt aceste competențe și uh, convenția respectivă nu a putut să spună care sunt aceste competențe și David Cameron a reîncercat acest lucru prin uh, re, vestita revizuire a echilibrului competențelor, uh, prin care crea, credea că va obține un instrument extraordinar împotriva Europei, însă s-a dovedit a fi o catastrofă completă pentru dumnealui și o victorie pentru Uniunea Europeană, și anume uh, în, acest, în raportul respectiv extraordinar foarte bine pregătit, nu a fost uh, listată niciun fel de competență în plus uh, exercitată de Uniunea Europeană. Deci cred că nu mai are rost să continuăm această dezbatere. În al doilea rând, sistemul de avertizare timpurie este um, important ca acesta să funcționeze. Putem să discutăm despre perioadele de timp stabilite. Sunt sigur că o perioadă mai lungă ar duce la o mai bună funcționare a acestui sistem. O mai bună funcționare pentru că uh, vor, vor apărea mai multe inițiative din acest punct de vedere. Eu cred că existența acestui sistem și existența principiului subsidiarității garantează o atenție deosebită din partea Comisiei Europene de a nu exagera și de a nu uh, Uh, propune acte legislative care să nu respecte principiul subsidiarității. Cu toate acestea, am putea să ne gândim la o eficientizare a acestui mecanism, de exemplu, ținând seama de această idee a minorităților care să fie incluse în acest sistem. Putem, în primul rând, să ne întrebăm de ce, de fapt, un uh, grup de state membre trebuie să declanșeze acest sistem de avertizare timpurie. De ce nu poate fi prerogativa unui singur Parlament Național? Dar oricum, dacă discutăm despre un grup de state membre, putem să ne gândim la faptul că în diferite state membre există nuanțe politice diferite care domină anumite, anumite parlamente Uneori aceste nuanțe sunt aliniate cu forțele care sunt la guvernare și nu pun sub semnul întrebării guvernele. Și dacă ne gândim la o la posibilitatea apariției unei coaliții transpartinice, astfel încât să putem să definim lucrurile altfel. Câteva parlamente, câteva minorități dintr-o serie de parlamente se pot uh, alia. Uh, deci, uh, o minoritate socialistă dintr-un parlament uh, consideră că așa ceva nu se poate sau majoritatea conservatoare dintr-un alt uh, parlament consideră că de asemenea că propunerea comisiei ar fi inacceptabilă, atunci am putea să ducem la o adevărată politizare a dezbaterilor între și pornind de la mai multe parlamente, eh, parlamente naționale. Nu este vorba de o politizare a întrebării dacă ne dorim sau nu Europa, ci uh, care este poziția noastră față de șomaj, despre cum uh, trebuie combătut șomajul și așa mai departe. Și uh, această politizare ar putea să fie exprimată mai bine în acest mecanism de avertizare timpurie. Și ajung imediat și la cartonașul verde, care ar putea să fie organizat la fel astfel încât un parlament sau o coaliție um, anumitor orientări politice care pot proveni din diferite parlamente naționale să trimită o inițiativă comună Comisiei Europene și să întrebe Comisia Europeană de ce avem nevoie de o prevedere în, uh, în tratat pentru a reacționa la asemenea inițiative din parlamentele naționale. E de la sine înțeles dacă o serie de parlamente naționale și de grupuri politice cer o propunere din partea Comisiei Europene. Dacă uh, subiectul respectiv este unul inteligent, uh, oportun, Comisia în mod evident va reacționa și va veni cu o propunere. Deci o, o mai mare orientare, am avea o mai mare orientare din partea Comisiei vis-a-vis de cetățeni și față de parlamente naționale și astfel întregul sistem ar uh, primi un caracter mai predominant politic și ar fi mai apropiat de cetățeni. Și am ajuns la dialogul uh, politic structurat. Este un merit al domnului Barroso, trebuie să recunoaștem acest lucru. El a demarat acest dialog structurat în anul 2000, 2006 uh, și s-au, s-au întâmplat multe lucruri. Um, a, a avut loc un schimb de numeroase documente, însă ceea ce lipsește. Dacă este să citesc o carte scrisă de un om foarte inteligent, Ian Cooper, care a scris o carte de Parlamentele Naționale după Tratatul de la Lisabona și după criza zonei euro și dacă îl înțeleg bine pe autorul acestei cărți și dacă înțeleg eu bine lucrurile din viața practică, uh, toate aceste comisii și toate aceste forme de colaborare sunt uh, frumoase, discutăm unii cu alții, ne cunoaștem, totul minunat, însă se pare că cu toate acestea, unii uh, parlamentari consideră că este mai important să lucreze în propriile circunscripții electorale sau în propriile comisii parlamentare și să nu participe la aceste comisii interparlamentare ceea ce pare să fie explicat prin faptul că toate aceste instituții sau foruri de dialog interparlamentar nu dispun de niciun fel de prerogative decizionale. Își exprimă poziția vis-a-vis -vis de un uh, subiect și nimeni nu se interesează de această poziție sau cel puțin uh, opinia publică nu se interesează de aceste poziții. Cel puțin în mass media toate aceste discuții nu apar deloc. și este influențată astfel Comisia în vreun fel sau Consiliul sau Consiliul European? Eu cred că nu. Deci ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi rațional, dacă nu ar fi chiar necesar ca aceste foruri care permit o cooperare interparlamentară să nu primească și uh, prerogative decizionale. Însă pentru acest lucru, foarte probabil, ar trebui să schimbăm, să modificăm tratatele, însă cred că cele trei domenii importante unde această colaborare este prevăzută și în tratate, sau cel puțin este în pregătire, se referă la articolul 13 din pactul fiscal, de exemplu, Uh, unde se discută foarte multe lucruri foarte interesante, însă comisia respectivă nu are nicio putere decizională. Apoi, și în politică externă și de securitate, situația pare să fie similară. Se discută foarte mult și nu aș dori să spun că discuțiile nu ar fi importante, însă atunci când vine vorba de luarea unei decizii sau de adoptarea unei orientări generale, dacă asemenea competențe ar reveni acestor comisii, atunci politicienii miniștrii, uh, șefii de guvern și de state ar acorda o atenție mult mai mare acestor comisii. Și, drept urmare, elementul uh, care ține de uh, reprezentanții aleși de popor ar avea o pondere mult mai mare în Uniunea Europeană. Și apoi Comisia Comună de Monitorizare a Europol, care poate că într-adevăr are, are acum competențe mai importante. Nu prea cunosc pentru că nu este prea veche această comisie. Dacă este așa, atunci ar fi un uh, model de urmat pentru alte comisii. Următorul uh, punct, cartonașul verde da sau nu și cartonașul roșu. Nu trebuie să uităm că există un echilibru interinstituțional, există o ordine, o procedură de, de urmat, competențe clar definite și uh, Uh, cartonașul roșu ar amesteca acest sistem al competențelor bine definite. Poate acest lucru este pe placul unor parlamente naționale cărora le-ar conveni să poată arăta un asemenea cartonaș roșu, însă controlul politic a Um, procedurilor care se desfășoară în, uh, la, la Bruxelles, propunerea Comisiei discutată de Consiliu și, Parlament, și Parlamentul European revin acestor instituții. Și acesta este procesul. Și uh, un cartonaș roșu pur și simplu ar, ar interveni în și ar împiedica acest, uh, acest uh, proces. Ar, uh, duce la crearea unei confuzii și, de fapt, ar pune sub semnul întrebării întregul sistem. În legătură cu IPEX, dacă îmi permiteți, mie mi se pare că este un instrument extraordinar, un fel de bază de informare de comunicare pentru colaborarea interparlamentară, deci extraordinar de importantă pentru consolidarea acestei colaborări și mă întreb dacă în contextul IPEX nu nu este posibil să creăm um, niște instituții, niște foruri de discuții online dacă se desfășoară asemenea discuții interparlamentare pe diferite subiecte, atunci ar fi important dacă în mod ad hoc ar fi discutat anumite subiecte și nu defalcate în funcție de domenii uh, politice sau cu un caracter general așa cum se întâmplă la COSAC, ci pentru pe anumite subiecte, de actualitate, cum ar fi subiectul refugiaților. Să organizăm în mod ad hoc o comisie interparlamentară care să discută un subiect până când acesta este rezolvat. Ar fi foarte important și IPEX ar putea să ne permită să organizăm un uh, for uh, online pe internet care să permită o comunicare mai bună între parla- uh, reprezentanții parlamentelor naționale cu eurodeputați, dar și o mai bună comunicare a opiniei publice, pentru că și cetățenii ar fi foarte uh, interesați să participe la asemenea, o asemenea uh, dezbatere. Uh, forumul pentru guvern, guvernarea, guvernanța internetului, de exemplu, este un <laughs> exemplu foarte bun. Se discută, se transmite în direct pe internet și oricine este interesat uh, pe planetă poate să urmărească și să participe la discuțiile purtate pe internet. O asemenea soluție ar putea să implice și mai mult cetățenii europeni. Și am ajuns la punctul 10, săptămâna europeană. Da, nu mi se pare, nu, nu mi se pare o idee proastă, pentru ca din când în când să punem reflectoarele din nou pe Europa, însă aș cere să fim uh, precauți să vă avertizez să nu considerăm că astfel am rezolvat, am bifat subiectul uh, Europa și apoi în restul anului putem să uh, trecem din nou la politicile naționale. Pentru că acest lucru um, ar contrazice ceea ce am spus și eu. Parlamentele naționale sunt parlamente europene, cel puțin în proporție de 50% și 50% naționale europene. Și uh, acest lucru trebuie să fie perceput ca atare și de parlamentarii naționali și, să spun, să spun așa în, în engleză, să take Europe, Europe seriously, deci să trateze cu toată seriozitatea aspectele europene în activitatea lor națională. So, uh, now... Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și acum începem dezbaterea noastră. Cred că am făcut un pas înainte important uh, prin contribuțiile dumneavoastră referitor la cartonașul verde. Avem în jur de 12 intervenții programate pe listă. Dacă mai dorește cineva să se înscrie, vă rog să completați uh, formularul uh, galben, nu cartonașul galben, ci formularul galben și am să încep cu prima intervenție. Vom avea doi membri din partea Parlamentelor Naționale și un membru din partea Parlamentului European. Dacă vom avea destul timp la dispoziție, vom continua așa. În primul rând, domnul Daniel Roa, din partea Adunării Naționale a Franței. Doamna Daniel Leroy. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru că a prezentat o serie de chestiuni foarte interesante și mulțumesc experților pentru că au susținut cu tărie cartonașul verde pe care noi, parlamentarii naționali, l-am uh, susținut și l-am și utilizat uh, în ultima vreme. După aceste comentarii preliminare, aș vrea să uh, intru în detalii Uh, față de propunerile făcute de raportor și eventual uh, voi face uh, detalierea și în scris. În ceea ce privește extinderea mecanismului de avertizare timpurie, ținând cont de principiul subsidiarității, pentru că cele două elemente sunt legate între ele. Cooperarea între parlamentele naționale poate fi extinsă printr-o extindere a termenului actual de 8 săptămâni, să ajungem eventual la 10-12 săptămâni, așa cum s-a spus aici, care mi s-ar părea o propunere interesantă. De asemenea, am putea permite și uh, exprimarea minorităților politice de la parlamentele naționale în avizul care este transmis uh, pe baza principiului de subsidiaritate pentru ca această opinie a minorității să fie aparentă, aceasta ar permite o dezbatere democratică și, bineînțeles, îmbogățită. Pentru o mai bună însușire a semestrului european de către parlamentele naționale și uh, pentru a avea o adevărată convergență a calendarelor bugetare din partea parlamentelor naționale, așa cum s-a spus și aici, și avizul Comisiei uh, europene în legătură cu bugetele naționale ar trebui să fie publicat înainte de dezbaterea parlamentară pe această temă, pentru că uh, uneori sunt probleme cu aceste date. Pentru noi este important să promovăm elementele pozitive în cadrul propunerilor parlamentelor naționale la nivelul instituțiilor europene și în special la nivelul uh, Comisiei. Din partea noastră, de exemplu, la Dunarea națională a Franței, toate grupurile politice doresc acest lucru, de aceea controlul subsidiarității este important, însă uh, el trebuie să fie susținut și nu prin uh, cartonaș roșu, așa cum s-a spus deja aici. Și acest lucru este important pentru că cartonașul galben mai degrabă uh, dă întâietate blocajelor și nu elementelor pozitive. De aceea, parlamentele naționale ar putea să joace rolul de pasarelă între opinia publică și Europa și de aceea procedura cea mai bună este cartonașul verde. Nu revin acum asupra detaliilor care s-au menționat deja aici și pot să vă reamintesc că uh, câteva parlamente naționale au propus deja câteva cartonașe verzi până acum. Însă Comisia n-ar trebui să mai zică că acel lucru e deja inclus într-o anumită legislație sau alta. Nu, e vorba de o propunere care ar trebui să fie gestionată colectiv, incluzând aici și Comisia. În încheiere, trei elemente ar putea fi evocate aici uh, mai puternic. În primul rând, introducerea unei dimensiuni uh, parlamentare pentru guvernanța zonei euro, în funcție de o formulă care trebuie stabilită la nivelul parlamentelor naționale și a celui european. Importanța dialogului interparlamentar, în special pe teme economice și bugetare, prin conferința uh, bugetară, așa cum s-a precizat aici, o conferință care trebuie să fie susținută pentru a ajunge la concluzii care sunt uh, autorizate astăzi prin regulamentul intern. Un al treilea element, listele transnaționale și o anumită parte a transnaționalului la nivelul Parlamentului European uh, ar fi o chestiune de bun simț. Bineînțeles, trebuie să ajungem la un echilibru bun pentru reprezentanții naționali care se află deja la Parlamentul European. Însă cele două idei sunt foarte bune, trebuie explorate pe viitor. Un ultim punct, o întâlnire anuală sub forma unui congres, de exemplu, între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, ar uh, fi absolut logică mai ales dacă ținem cont de posibilitatea unei eventuale convenții asupra viitorului Europei pentru a avea o Europa mai puternică, mai democratică și în care cetățenii europeni să se regăsească mai ușor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A doua intervenție, doamna Regina Bastos, din partea Parlamentului Portugaliei. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit uh, pe raportor, pe domnul Rangel, care cunoaște foarte bine, cunoaște pe de rost, aș spune, aceste teme și doar o persoană care cunoaște îndeaproape aceste elemente poate pregăti un document de lucru atât de bun uh, ca cel care ne-a fost prezentat astăzi. Aș vrea, în primul rând, să vă spun că tratatul de la Lisabona este tratatul uh, parlamentelor naționale prin excelență, pentru că pentru prima oară s-a recunoscut acolo că parlamentele naționale își aduc uh, contribuția la buna funcționare a Uniunii, așa cum a spus uh, domnul Casini, și precizează de asemenea că trebuie recunoscut rolul parlamentelor naționale și că acesta depășește rolul tradițional de control al executivului. Printre noile propuneri se vorbea și despre controlul propunerilor legislative în conformitate cu principiul de subsidiaritate și în cadrul mecanismului de alertă timpurie. Noi, la Comisia de Afaceri Europene, în Parlamentul Portugaliei, am adoptat o metodologie de control astfel încât să ținem cont de termenele stipulate prin tratate, și să ținem cont și de condiționalitățile impuse de calendarul nostru parlamentar. În martie anul trecut s-a făcut și o reformă a acestei metodologii, o nouă metodologie care include și astăzi comisiile parlamentare competente, adunările legislative din regiunile autonome și care în plus include în acest proces de control societatea civilă. Noi considerăm în continuare că dialogul politic cu Comisia Europeană este un instrument foarte important în procesul decizional la nivel european și aceasta, bineînțeles, fără să uităm misiunea noastră de bază și anume uh, controlul principiului de subsidiaritate. Rolul minorităților și al opoziției este de asemenea important. Este esențial ca avizul lor să fie inclus în avizul motivat pe care îl transmitem instituțiilor europene. Credem că în acest sens se pot face mai multe, mai ales dacă ținem cont de sugestiile făcute chiar de către raportor. Realizăm în același timp și uh, un exercițiu de monitorizare a activităților raportorilor, așa cum se face și la nivelul Parlamentului European. Toate politicile europene comune, politica de apărare, securitate, uh, negocierile Brexit, etc., toate aceste teme sunt monitorizate îndeaproape și în permanență. Există multe aspecte care ar putea fi îmbunătățite însă noi considerăm că a sosit momentul ca parlamentele naționale să-și facă vocea auzită și să putem aprofunda legătura care există la nivel uh, legislativ, deci cu legislația redactată la nivelul instituțiilor europene, oferind mai multă stabilitate, nu incitând la o nouă revoluție, pentru că toate modificările care implică o revizuire a tratatului nu sunt neapărat de dorit. Ar trebui să întărim mai degrabă cooperarea interparlamentară, să uh, profităm mai mult de pe urma întâlnirilor COSAC și să garantăm existența unui dialog între diversele parlamente naționale, ținând cont de punctul de vedere al tuturor. Parlamentele naționale ar trebui să participe mai mult în procesul de luare de decizii la nivel european și să poată utiliza cartonașul verde. Acest element este absolut esențial. Mai multe parlamente naționale au utilizat deja această procedură a cartonașului verde. Parlamentul portughez este unul dintre ele în ceea ce privește transparența fiscală. Parlamentele naționale ar trebui să participe în mod activ în procesul de construcție europeană. Este un proces care ne interesează pe noi toți și aceasta este principala ambiție pe care ar trebui să o avem. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum avem o intervenție din partea grupului meu și de altfel avem și raportorul din umbră, care nu a fost până acum în sală. Deci, în primul rând, am să intervin eu pentru două minute și voi vorbi în italiană. Le mio, eh, la, la mia domanda... Întrebarea mea și comentariul pe care vreau să-l fac pleca de la comentariul pe care l-a făcut domnul Rangel despre cartonașul verde într-o versiune light de propuneri raționale, rezonabile, făcute din partea parlamentelor naționale. Însă, comentariile făcute de către profesorul Pernice și către toți ceilalți intervenienți, toți uh, pentru o folosire pozitivă a instrumentelor în relația cu Uniunea Europeană, cu Parlamentul European, mai degrabă decât uh, de instrumente care să impună un veto. Toate aceste comentarii mă fac să vă rog să vă pronunțați și apoi noi, Parlamentul European, mai degrabă Comisia AFCO, vom uh, lucra pe posibilitatea pe care ne oferă profesorul Pernice și anume de a folosi principiul subsidiarității inversat și deci să considerăm că este normal ca parlamentele naționale să sugereze comisiei, de exemplu, și, bineînțeles, și Parlamentului și Consiliului să țină cont de uh, anumite aspecte, când e vorba de o problemă care s-a rezolvat mai bine la nivel european și să facă această sugestie către Comisie, bazându-se pe controlul principiului de subsidiaritate. Uh, subsidiaritatea ar putea de asemenea să fie mm, non-respectată, mm, adică nefăcând propuneri care ar trebui să fie făcute după părerea parlamentelor naționale. Deci aceasta ar pune, ne-ar oferi posibilitatea de a folosi cartonașul verde fără să se modifice tratatele. Această uh, putere o au așadar parlamentele naționale și deci Um, putem să prevedem acest lucru în, uh, în procedurile noastre și deci am putea să folosim aceasta pe viitor. Eu personal, uh, și spun asta către raportorul nostru, voi încerca să reflect asupra problemei și dumneavoastră, când faceți propuneri, poate ar fi bine să se invoce principiul de subsidiaritate inversat, care este absolut legitim și pe care uh, propunerea o pot face parlamentele. O a doua observație care a fost făcută de către mai mulți și care a fost uh, de asemenea formulată obiectiv de către profesorul Pernice ar fi să evaluăm, de exemplu, dacă nu ar fi mai bine să folosim mai bine rezultatele. Nu e vorba de o putere decizională în conformitate cu articolul 13, ci e vorba de o propunere formală care ar putea să fie tratată ca atare, ca o propunere formală de către Comisie sau să fie solicitată de către Parlamentul European prin uh, puterea indirectă pe care o are de inițiativă prin cadrul inițiativei legislative. Deci eu zic că am putea eventual să folosim această posibilitate pentru a da un impuls dialogului politic și mm, pentru a da mai multă inițiativă parlamentelor naționale, dar și pentru a mm, structura mai bine dialogul politic, mai ales uh, cel între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și, desigur, la acesta se adaugă dialogul cu Comisia și cu celelalte instituții. Eu zic că ar putea fi un element interesant. Vă mulțumesc. Acum o să dăm mai departe cuvântul următorilor uh, intervenienți și doamna Marina Berlingheri are cuvântul acum din Italia, membră în Camera Deputaților. Mulțumesc! Tema acestei reuniuni uh, este de extremă relevanță în această fază în care trebuie să discutăm mai mult ca niciodată despre perspectivele viitorului european și trebuie să discutăm și despre modificările făcute și necesare în procesele decizionale europene, având în vedere calendarul european și al evenimentelor recente. E vorba de o temă care se află în centrul atenției opiniei publice și pe care s-au uh, văzut deja câteva, s-au conturat câteva abordări din partea mai multor uh, forțe politice cu ocazia mai multor alegeri care au avut loc în statele membre. În general, cetățenii din statele membre UE au manifestat deja de mai multe ori, de multe ori foarte clar, uh, nevoia de o simplificare a regulilor și politicilor Uniunii Europene. Președinta întrerupe în mod amabil pentru că, spune dânsa, interpreții au dificultăți să urmeze ceea ce este adevărat. Vă mulțumim. Uh, și așa, așadar, pentru a reduce distanța între Uniunea Europeană și cetățeni, care, după părerea multora, se extinde din ce în ce mai mult de asemenea și răspunsurile instituțiilor la nevoile cetățenilor uh, lasă de dorit. Și deci în acest scenariu în care ne aflăm trebuie să valorizăm rolul parlamentelor naționale care sunt sediul legitimării deciziilor politice și sunt și locul dialogului politic instituționalizat reprezentând cetățenii. Eu consider, deci, că trebuie să facem orice efort posibil pentru a ne acorda o maximă atenție contribuțiilor din partea parlamentelor naționale pentru îmbunătățirea proceselor decizionale la nivel european. Angajamentul care a fost deja anunțat de către Comisia Europeană la începutul mandatului său de a acorda mai multă atenție opiniilor și avizelor parlamentelor uh, naționale pe proiectele legislative nu a reușit să găsească un ecou uh, scontat și de aceea în continuare actele din partea comisiei sunt transmise cu întârziere și de multe ori nu reușesc să țină cont de criticile primite din punct de vedere politic. Așadar, Comisia Europeană ar trebui să fie mai atentă în acest domeniu pentru a preveni riscul, riscul care ne face uh, frică tuturor, și anume creșterea euroscepticismului și descreșterea încrederii în instituțiile europene. Din aceste motive, eu zic că merită să apreciem o noutate introdusă de către Parlamentul European și anume decizia de a include toate documentele transmise de către parlamentele naționale și deci nu numai avizele motivate, în, decizi, în documentele de ședință ale Parlamentului European. Și deci, dacă mergem în această logică, înseamnă că și discuțiile pe care le vom avea în cadrul cooperării interparlamentare cu ocazia unor conferințe și reuniuni, cum ar fi, de exemplu, COSAC-ul, ar trebui să evităm în ele să abordăm teme prea generice, prea, prea generaliste, ci să ne concentrăm mult mai bine pe chestiunile care sunt de importanță și pertinență adoptate de către instituțiile europene. Așadar, în fața parlamentelor naționale ar putea să vină o contribuție, așadar, o, eficientă la deciziile europene și la politicile europene, fără să intrăm în discuții abstracte care nu țin cont de preocupările și de necesitățile cetățenilor. În acest sens, noi considerăm că este pozitivă propunerea de a coordona mai bine agentele parlamentelor în domeniul european printr-o săptămână europeană care să fie dedicată acestor teme. Cu acest scop, eu zic că ar fi bine să participe parlamentarii europeni uh, în uh, parlamentarii naționali în uh, Parlamentul European, dar și să se existe reuniuni comune în comisiile parlamentare și reuniuni interparlamentare în general. Va fi important să valorizăm rolul Parlamentului European și uh, a dialogului cu parlamentele naționale pentru ca să existe un control mai bun asupra executivului european și pentru a legitima în același timp rolul Parlamentului European, care ar putea fi îmbunătățit și legitimitate îmbunătățită prin această susținere la nivel transnațional, așa cum a spus-o și domnul Cazini. Dânsul vorbea de liste posibile transnaționale pe locurile uh, lăsate libere de către uh, britanici. Noi am adoptat, de exemplu, în Camera Deputaților săptămâna trecută, cu ocazia comunicărilor din partea președintelui uh, guvernului italian, am adoptat anumite chestiuni care merg în această direcție, anumite norme care ar putea să fie aplicate după Brexit. Mulțumim! Acum Edgar Mayer din Austria, din partea Consiliului Federal al Austriei. Vă rog frumos. Da, mulțumesc foarte mult, domnul președinte, stimate domnule raportor, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Eu sunt președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundesratul Austriac, deci din a doua cameră parlamentară în Austria. Bundesratul Austriei s-a ocupat de verificarea subsidiarității și a devenit una din cele mai active camere parlamentare din Uniunea Europeană. Am avut 29 de avize motivate și peste 40 de comunicări pe care le-am adoptat, care se ocupă de diferite subiecte. Eu aș dori să, să fiu de acord cu domnul Pernițe. Deci, de fapt, nu îndrăznesc să-l contrazic, dar trebuie să spun că noi nu suntem în sine împotriva Europei, ci noi considerăm că e vorba de un dialog critic-constructiv prin care noi putem să participăm la procesul european. În cadrul verificării subsidiarității, în Bundesrat, noi avem o colaborare foarte bună cu noile landuri federale austriece și um, sunt, Bundesratul este un, un, o legătură între tocmai cetățeni și această cameră. Considerăm că um, evoluțiile pozitive în domeniul parlamentar la noi au fost uh, apreciate, chiar și Comitetul Regiunilor a apreciat această nouă legătură între parlamentele național, Parlamentul Național de la noi și parlamentele regionale. A fost numit best practice de către um, Comitetul Regiunilor și de aceea avem um, de multe ori probleme cu verificarea subsidiarității. Uh, la reuniunile COSAC-ului am avut ocazia deja să exprim această critică și la conferința subsidiarității a Comitetului Regiunilor la COR unde am spus că e nevoie de o continuitate mai mare pentru a putea colabora. E nevoie însă de o implicare și altor state membre pentru a putea cu adevărat extinde aceste, aceste calendare. Mai ales în ceea ce privește colaborarea cu parlamentele regionale ale landurilor, considerăm că ele sunt un instrument esențial pentru a reduce prăpastia față de cetățeni am um, modificat regulamentul nostru de procedură pentru a permite un dialog strâns cu parlamentarii europeni și pentru ca ei să fie implicați strâns. Și cu măsurile pe care le-am luat în ultima vreme, considerăm că vom avea o împletire mai bună între nivelul european, național și regional, care poate fi un model din partea noastră. Aș vrea să mulțumesc um, doamnei președinte AFCO și domnului raportor Rangel pentru că au organizat întâlnirea de astăzi, pentru că implicarea parlamentelor naționale în politica europeană este esențială într-o perioadă în care Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări. Este chiar uh, o condiție sine qua non. Raportul domnului Rangel și documentele foarte interesante pe care le-am primit în legătură cu raportul, care menționează foarte multe teme, sunt foarte prețioase. Aș vrea să adaug ceva, și anume actele delegate. Um, Comisia pentru Europa din Bundesratul Austriac a făcut mai multe comunicări pe subiectul acesta al actelor delegate. Um, ideea acestor acte delegate nu este deloc contestată de către noi, însă ceea ce criticăm noi este cât de des se aplică actele delegate. Influența Parlamentului European în acest domeniu a început și s-a îmbunătățit de la uh, tratatul de la Lisabona, dar este încă, lasă încă de dorit. Influența parlamentelor naționale la actele delegate, mai ales uh, și la actele de punere în aplicare, este din perspectiva Bundesratului austriac încă insuficientă și, după părerea noastră, ar fi foarte potrivit dacă s-ar uh, discuta subiectul într-un for parlamentar. În final, vreau să vă mai spun că ne bucurăm foarte mult dacă și Comisia, într-un termen de 8 săptămâni, ne răspunde la avizele noastre, ceea ce nu a fost cazul până acum. Vă mulțumesc! <laughs> Is a good, <laughs> good observation. Un comentariu foarte pertinent. Și acum doamna Diana James, din partea Parlamentului European, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, dezbaterea de astăzi și prezentările experților uh, au fost uh, de dreptul interesante. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a participa. Și trebuie să ne reamintim de un pilonul fundamental al participării la UE și suveranitatea noastră și pentru că Regatul Unit este în continuare membru al UE și dorește să participe în acest proces deocamdată. Ținând cont de aceste aspecte, aș vrea să subliniez un element absolut important, și anume așteptările din partea statelor membre de a avea uh, susținere reciprocă în ceea ce privește luarea deciziilor. Și una din criticile principale care s-a făcut uh, și pe care o auzim din partea euroscepticilor în UE este legată de lipsa de transparență, de deschidere, faptul că deciziile sunt luate în secret în cadrul trialogurilor și aceasta, bineînțeles, duce la un nivel de frustrare și de dezamăgire foarte mare în rândul cetățenilor. Deci tot ce putem face pentru a remedia această situație ar fi de ajutor. În campania asupra Brexitului, S-a uh, spus că 60-70% din legislația noastră ar fi venit de pe urma legislației europene și în ultimii doi ani și jumătate n-am văzut nimic care să contrazică această chestiune și trebuie să fim uh, foarte atenți atunci când vorbim despre subsidiaritate și când vorbim despre subordonarea parlamentelor naționale față de UE, pentru că dacă recunoaștem acest lucru, dacă am fi cinstiți, cred că ne-ar ajuta foarte mult. Acum comentarii foarte subcinte. S-a menționat aici uh, uh, posibilitatea de a avea eurodeputați uh, care să aibă un dublu rol între parlamentele naționale și cel european. Și cred că acest lucru ar putea fi foarte util în cadrul revizuirii acestei uh, proceduri. Am văzut că există și excepții în ceea ce privește uh, Uh, guvernul galez și scoțian, unde se permite acest dublu rol la nivelul uh, parlamentelor naționale. Multe comentarii se referă la uh, și mai multă birocrație. Și mi se pare foarte important să ne dăm seama că pur și simplu birocrația trebuie eliminată de întregul. Și dacă trebuie să îți dedici uh, timpul, eforturile, resurselor uh, pentru a rezolva chestiunile cu adevărat importante la nivel național, aceasta ne-ar ajuta foarte mult. Și aș mai avea un comentariu. Conceptul uh, Uniunii Europene ca o Uniune Federală. Pot să înțeleg asta, însă se spune acum că ar trebui să contemplăm posibilitatea unui alt nivel, de a avea, de exemplu, un echivalent al Camerei Lorzilor. Și cred că asta ar transforma structura europeană într-una prea complexă și ar aduce muncă suplimentară inutilă. Cred că statele membre ar trebui să încerce să ajungă la mai mare transparență și la o mai mare simplificare, nu să meargă pe drumul exact invers. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, doamna președintă. Mulțumesc. Și acum domnul Ioanis Sarachiotis din partea Parlamentului Elen. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc și eu tuturor uh, celor care au intervenit astăzi. Este un moment crucial pentru UE, pentru că trebuie să găsim răspunsuri la provocări uh, foarte mari, uh, de la procesul de globalizare până la noile tehnologii, problema ocupării, criza refugiaților, și uh, tendințele uh, în creștere ale populismului. Inițiativa Juncker a inclus și posibilitatea unei mai mari cooperări, de exemplu prin revizuirea acordului interinstituțional asupra unei mai bune guvernanțe. Bineînțeles, toate acestea implicând parlamentele naționale în conformitate cu tratatele. S-au manifestat și îngrijorări legate de respectul principiului subsidiarității și este important să se respecte și rolul instituțional care este definit pentru Parlamentul European și este în interesul Uniunii ca parlamentele naționale să aibă un rol din ce în ce mai puternic pentru că sunt instituțiile cele mai apropiate de alegători. Acestea sunt uh, practic în uh, contact permanent cu cetățenii și trebuie să fie și puntea de legătură către factorii de decizie. Au existat uh, și uh, idei legate de competențele care sunt atribuite la nivel european și aș spune aici că important este, bineînțeles, să, să se susțină procesul de reducere a birocrației și să se susțină, în general, procesul democratic realizat de comisie. Însă aceste revizuiri n-ar trebui să fie utilizate în mod uh, greșit, pentru că se pare că um, Comisia încearcă să utilizeze articolul 91 și 92 din cadrul TFUE pentru a simplifica procedurile și utilizarea acestor articole ar trebui să se facă cu foarte mare atenție. Comisia ar trebui să se asigure că nu își depășește competențele utilizând aceste articole. Parlamentul Elen a elaborat recent un aviz legat de o propunere a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea băuturilor alcoolice și comercializarea acestora, precum și comercializarea altor produse alimentare în cadrul procesului de protejare a indicațiilor de origine geografică pentru aceste produse. Și în uh, expunerea de motive a acestui raport se arată că e nevoie de cerințe tehnice limitate și că trebuie să se respecte uh, nivelul de implementare a regulamentului anterior. Propunerea comisiei aduce însă uh, foarte multe propuneri care includ și alte elemente esențiale care, din punctul meu de vedere, depășesc uh, Uh, competențele stabilite prin uh, articolele 91-92. Deci cred că ar trebui ca Comisia să fie mai uh, atentă la felul în care invocă aceste articole din tratat. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Vitalino Canas din partea Parlamentului Portughez. Mulțumesc, doamnă președintă! Președinta Comisiei pentru Afaceri Portugheze din partea Parlamentului Portughez a prezentat uh, foarte bine care este activitatea parlamentară, în mod normal, um, la noi acasă, astfel încât uh, voi uh, avea o abordare legată mai degrabă de viitor și ținând cont în special de propunerile făcute de raportorul Parlamentului European, domnul Rangel. O propunere care este importantă nu doar la nivelul instituțiilor europene, ci și la nivelul parlamentelor naționale. Parlamentele naționale, parlamente democratice în general, includ o serie de concepte de bază a, uh, pentru funcționarea lor E vorba aici de o legitimitate democratică pentru elaborarea și redactarea de avize sau opinii. Deci, uh, mecanismele care sunt uh, incluse în uh, articolul 12 din TFUE sunt foarte importante pentru că parlamentele naționale să fie implicate mai mult. E vorba oricum de instrumente care prezintă anumite limite, cartonașul verde sau cartonașul galben, și care nu uh, corespund neapărat ideologiei uh, democratice a parlamentelor. E vorba mai degrabă de proceduri tehnico-juridice pe care uh, politicienii la nivel național le gestionează destul de greu. Principiul de subsidiaritate este unul cu un context politic foarte puternic, însă în același timp un principiu de natură tehnică care este greu de gestionat. Dacă ținem cont și de faptul că parlamentele naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a controla felul în care se aplică sau nu principiul de proporționalitate, aș spune aici că acest principiu este foarte dificil de respectat și greu de înțeles din punct de vedere tehnic, pentru parlamentele naționale. Sunt principii care sunt mai ușor de înțeles la nivelul uh, instanțelor decât la nivelul parlamentelor naționale. Ce așteaptă însă cetățenii din partea noastră? Așteaptă de la noi, în primul rând, să îndeplinim uh, funcțiile pentru care am fost aleși, să avem dezbateri în domeniul politic și legislativ. De aceea cred că pentru viitor avem nevoie de noi mecanisme care să țină cont de această ideologie democratică a parlamentelor. S-a vorbit aici despre cartonașul roșu și au existat uh, uh, atitudini contrare acestui cartonaș. Eu însă aș fi de acord cu un astfel de cartonaș roșu, nu neapărat pentru a-l utiliza, dacă ținem cont și de faptul că cartonașul galben care există în ziua de astăzi se utilizează destul de rar, Cred că cartonașul roșu ar putea oferi o nouă posibilitate parlamentelor naționale de a interveni atunci când e vorba de politici europene. Eu unul nu aș utiliza niciodată un astfel de cartonaș roșu, însă parlamentele naționale s-ar simți astfel obligate să intervină în procesele europene, nu neapărat pentru a-și exprima opinia, ci pentru a controla că procedura se desfășoară în condiții optime. Recunosc pe de altă parte că un astfel de cartonaș roșu prezintă și dezavantaje, de exemplu faptul că ar trebui să se revizuiască tratatele și cu toții suntem de acord că nu este momentul cel mai potrivit pentru a o face. Ținând cont de acest context, cred că ar fi util să se găsească instrumente precise pentru parlamentele naționale pe care parlamentele să le poată utiliza în procedurile lor obișnuite, în cadrul dezbaterilor democratice la nivel legislativ. Domnul Rangel a menționat două propuneri aici, una dintre ele fiind cea referitoare la cartonașul verde. Vă spuneam că Parlamentul portughez privește cu ochi buni această propunere, însă cu anumite limite, pentru că e destul de greu să se ajungă la un consens între mai multe parlamente pentru a avea o adevărată inițiativă în contextul cartonașului verde. O altă inițiativă a domnului Rangel era cea a săptămânii europene Uh, pentru parlamentele naționale. Eu cred că este o propunere cu foarte multe elemente pozitive, poate nu neapărat în contextul prezentat de domnul Rangel, ci mai degrabă într-un context pe care am să vi-l prezint acum. În fiecare an, Comisia Europeană adoptă și prezintă programul său de lucru anual. Nu știu de ce nu am putea avea, de exemplu, o săptămână europeană a Parlamentelor Naționale în care comisarii să fie prezenți în aceste dezbateri înainte de adoptarea programului de lucru a Comisiei. În acel moment, parlamentele naționale s-ar putea pronunța în legătură program, cu programul de lucru și ar putea face propuneri de care Comisia să țină cont sau nu. Ar fi o idee pentru a mobiliza, pentru a activa parlamentele naționale, pentru că acesta este una din, uh, unul din rolurile parlamentelor de altfel, acela de a controla executivul. Oricum, domnule Rangel, este o propunere foarte bună pe care ar trebui să o analizăm îndeaproape pentru a vedea care ar fi posibilitățile de implementare fără necesitatea de a modifica tratatele. Bineînțeles, cu acordul Comisiei Europene ar trebui să se facă, după cum spuneam, fără modificarea tratatelor, printr-un acord interinstituțional care să permită mobilizarea parlamentelor naționale pe chestiunile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Ramon Haureghi, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președintă! În primul rând vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților uh, parlamentelor naționale pentru prezența lor astăzi aici, în special uh, celor care au venit, pentru că, din câte știu, 15 uh, țări nu au trimis niciun reprezentant, ceea ce e păcat. Vreau să mulțumesc și domnului Rangel și experților care ne-au făcut să avem o dezbatere foarte interesantă. Aș vrea să vă prezint telegrafii care sunt punctele mele de vedere. În primul rând, raportul uh, legat de subsidiaritate din partea parlamentelor naționale. S-a spus deja aici că e vorba de rapoarte de natură tehnică, foarte complexă și s-au transformat practic într-o procedură de rutină tehnică. Eu am uh, fost uh, deputat la nivel național și știu că am participat la redactarea acestor rapoarte de subsidiaritate și pot să vă spun că în Spania grupurile politice pur și simplu Uh, nici nu mai lucrau pe marginea propunerilor comisiei, ci uh, citeau avizul uh, serviciului juridic și dacă juriștii erau de acord, ne spuneau ok, undă verde, atunci și noi spuneam la fel. Cred că acest raport de subsidiaritate ar trebui să fie îmbogățit. S-au făcut deja propuneri în acest sens și ar trebui să ținem cont în special de faptul că există mai multe state membre care au un sistem uh, de distribuție a competențelor la nivel teritorial, la nivelul autonomiilor, regiunilor și așa mai departe. Deci raportul ar trebui să reflecte această uh, diversificare, așa cum spunea uh, reprezentantul Parlamentului Austriac și de asemenea să se reflecte și opinia minorității. Acest raport de subsidiaritate deci ar trebui să se îmbogățească. În al doilea rând, sunt pentru cartonașul verde. Cred că este o idee foarte bună care oferă o nouă oportunitate de cooperare în cadrul inițiativelor europene și bineînțeles, pentru cartonașul galben, dar sunt uh, total împotriva cartonașului roșu. Și nu aș vrea să reiterez aici argumentele care au fost deja prezentate de uh, mai mulți reprezentanți. Cred că ceea ce este cu adevărat important este ca parlamentele naționale să aibă o dezbatere mult mai intensă, mai frecventă legată de chestiunile europene și s-au propus aici mai multe mecanisme. Însă eu cred că controlul pe care îl exercită parlamentele naționale față de activitatea Uh, guvernamentală la nivelul summiturilor, la nivelul Consiliului, este extrem de importantă și trebuie să ne dăm seama că de 8 ani încoace, de când a venit peste noi criza economică, Consiliul European practic a devenit o instituție prea puternică din punctul meu de vedere, uh, predominând asupra Parlamentului și a Comisiei a primit uh, multe puteri și multe decizii care afectează cetățenii, de exemplu, guvernanța democ- democratică și așa mai departe, toate aceste decizii s-au luat la nivelul Consiliului. Iar parlamentele naționale ar trebui să aibă o dezbatere autentică în legătură cu deciziile pe care guvernele lor le susțin la nivelul Consiliului. Iată deci o oportunitate de aur pentru ca parlamentele naționale să devină europene, să vorbească limbajul european și aceasta se poate face prin mai multe mecanisme de cooperare. Domnul Rangel ne-a propus deja mai multe mecanisme, sunt de acord cu toate și aici aș adăuga în plus. Nu o săptămână europeană anuală, mai mult atunci când avem dezbateri europene importante, semestrul european, crize, decizii luate în domeniul economic, de exemplu, în urma crizei economice. Eu aș sugera să avem dezbateri în care să fie prezenți eurodeputați sau comisari la nivelul parlamentelor naționale pentru a dezbate acele decizii care afectează în mod direct parlamentele naționale, bineînțeles respectând aici competențele uh, pentru fiecare parte. Pe de altă parte, e nevoie de o cooperare mai strânsă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, uh, de exemplu, în cazul unei comisii de anchetă. Care este problema noastră? Noi uh, Mm, înființăm tot felul de comisii de anchetă aici la nivelul Parlamentului European, Panama Papers, uh, emisiile uh, de gaze ale autovehiculelor și așa mai departe. Și pentru toate aceste comisii de anchetă avem nevoie de un spațiu de cooperare cu parlamentele naționale. Acest spațiu de cooperare ar trebui să fie reglementat pentru că până la urmă cu toții avem aceeași legitimitate. La nivelul Parlamentelor naționale există legitimitate la nivel național, la nivel european Uh, fiecare dintre noi este responsabil prin capacitatea de anchetă și control, este practic responsabil în fața a 500 de milioane de locuitori, așa cum se întâmplă și la nivel național cu fiecare deputat național. Deci e nevoie de mecanisme de cooperare și o reprezentare mai intensă a parlamentelor naționale, pentru că e nevoie ca aceste parlamente să vorbească mai mult despre Europa și să nu lase chestiunile europene undeva la marginea activităților uh, democratice. Mulțumesc, Ramon, și acum doamna Catalin Ciobor din partea Ungariei. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Este o adevărată plăcere pentru noi să exprimăm aici uh, comentariile noastre. Tratatul uh, de la Lisabona implică parlamentele naționale în procesul european. Acesta este un lucru din ce în ce mai important. Suntem convinși că trebuie să punem un accent din ce în ce mai mare pe rolul parlamentelor naționale, ținând cont de avizele redactate de acestea. Totuși, rămâne sub semnul întrebării această implementare din punct de vedere legislativ, pentru că trebuie să se treacă de fiecare dată prin trialoguri, o etapă decisivă la Bruxelles, însă necunoscută publicului larg. Studiile arată că în jur de 40% din propunerile juridice la nivelul UE au fost examinate la nivelul trialogurilor în jur de 25 uh, de trialoguri au loc uh, săptămânal la Parlamentul European. Trialogul însă nu este definit din punct de vedere juridic și nu apare definit în tratate. Nici publicul larg, nici parlamentele naționale nu au niciun mijloc de a ști cum se desfășoară dezbaterile în cadrul uh, trialogului. Deși e vorba de practici care doresc să accelereze negocierile, ele nu sunt nici transparente, nici democratice. Procedura trialogului se derulează oarecum uh, uh, pe ascuns, cu participarea celor trei instituții europene, Comisia, Parlamentul European și Consiliul. Dragi colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că parlamentele naționale nu pot participa în niciun fel în aceste trialoguri. Trialogurile se generalizează și, prin urmare, această practică subminează rolul parlamentelor naționale, așa cum se arată în tratatul de la Lisabona. Deci rămâne o întrebare deschisă, cum putem face față acestei probleme grave, iar din punctul meu de vedere o implementare mai restrânsă a trialogului a trebuit să corespundă unei bune funcționări a Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Următoarea intervenție, doamna Pervanș Bereș, din partea Parlamentului European. Da. Eu sunt uh, raportor din umbră la raportul colegului nostru. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această dezbatere și de altfel în ultima vreme dezbaterile sunt din ce în ce mai numeroase uh, și temele de dezbatere se referă practic la problema suveranității naționale și europene ideea uh, Congresului sau a Săptămânii Europene, idei care au fost uh, menționate de mai multe ori. S-a vorbit chiar și despre convenție și la momentul acela am susținut ideea unui congres. Toate acestea mi se par foarte bune. Bineînțeles, sunt idei uh, foarte exigente, pentru că asta înseamnă să poți să-ți adaptezi calendarul, să poți să-ți mobilizezi forțele, însă dacă dorim cu adevărat să avem dezbateri pe teme în care suveranitățile sunt partajate, în care competențele sunt partajate și nu cred că o, o eventuală revizuire a tratatelor ar putea să descâlcească acest amestec între cele două. Deci o astfel de dezbatere mi se pare absolut necesară. S-au spus însă prea puține în legătură cu ce se va întâmpla în paralel în cele 27 de state membre față de negocierile Brexit. Și cred că este o temă importantă pentru noi, pentru că Brexitul va deschide noi oportunități pentru a reajusta anumite modalități de funcționare și, pe de altă parte, Brexitul ne readuce în discuție rolul eventual al parlamentelor naționale într-un context uh, care este greu de implementat. Și nu spun că Brexitul ar trebui hotărât la nivelul uh, parlamentelor naționale, însă spun că dacă parlamentele naționale ar fi fost uh, ar fi participat mai mult în procesul european, atunci ar fi putut contracara mai bine uh, susținătorii Brexitului. Și susțin în continuare că Brexitul este un lucru rău pentru Regatul Unit și pentru Uniunea Europeană, dar e clar că a fost o decizie suverană a poporului britanic. Aș mai preciza încă trei elemente suplimentare aici. În primul rând, văd că s-a redeschis uh, dezbaterea legată de subsidiaritate și proporționalitate. Important însă este rezultatul, nu neapărat uh, conceptul utilizat. Și mi-aduc aminte de o dezbatere pe care am avut-o între Philippe Segan, uh, suveranist uh, francez, și Klaus Hansch, care era un federalist european, socialist german. O dezbatere tocmai pe această temă a subsidiarității, și e clar că unii văd subsidiaritatea ca o modalitate de a recupera competențele și alții o văd exact în sens contrar. Același lucru se întâmplă și cu proporționalitatea. Deseori proporționalitatea este utilizată tocmai pentru a scăpa uh, regulii generale, uh, ceea ce mi se pare că nu e o interpretare prea bună a proporționalității într-o astfel de dezbatere, cred că procedura cartonașului verde este din ce în ce mai matură și mă bucur de faptul că acest cartonaș verde este utilizat pentru a face progrese în munca noastră în conformitate cu o nouă dinamică între parlamentele naționale și uh, Parlamentul European. Un al doilea punct în acest context al uh, Brexitului, unde se vorbește despre aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, uh, aceasta fiind o adevărată prioritate pe ordinea zilei, e clar pentru toată lumea ce înseamnă asta. Eu una nu sunt pentru un parlament al zonei euro, alcătuit doar din parlamentari naționali, nu am să intru acum în detaliu, probabil că vom avea ocazia pe viitor, însă oricum fiecare nivel parlamentar este asociat în această guvernanță a zonei euro. E clar că această chestiune este absolut esențială pentru noi. Un ultim punct. Chestiunea listelor transnaționale. Am avut astfel de dezbateri uh, aici la Parlamentul European, uh, l-am auzit și pe unul dintre coraportorii pe această temă și aici există mai multe elemente importante. Există persoane care ar dori să elimine toate locurile deținute de Regatul Unit, alții care doresc să treacă totul pe o listă națională și o a treia categorie care ar dori să găsească o soluție de mijloc. Eu una mă aflu în această din urmă categorie și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că consider că de la tratatul de la Lisabona încoace, ne aflăm într-un dezechilibru de reprezentare a statelor membre aici la Parlamentul European, lucru care nu este deloc bun. Deci, după ce s-a solidificat un pic uh, tratatul, e greu de făcut o reajustare pentru că e nevoie de unanimitate la Consiliu. Pentru a ajunge la un acord la Consiliu însă, pentru a avea o echilibrare mai bună între statele membre, am putea utiliza o cotă mică din lista britanicilor pentru a face această reajustare între statele membre în felul în care sunt reprezentate aici la Parlamentul European. Aceasta mi se pare de dreptul urgent, pentru că dacă nu există o reprezentare democratică, atunci e clar că avem probleme. Ce se întâmplă însă cu lista transnațională care a fost propusă? Eu una am fost aleasă de foarte mult timp și de mult timp fac campanie pentru o astfel de listă transnațională. Însă mi-am dat seama că, de fapt, la ultimul mandat nici n-am putut dezbate această temă, dar pot să vă spun că eu sunt absolut de acord cu o astfel de propunere, însă nu mi-aș dori ca aceasta să blocheze restul propunerilor. Parlamentul ar putea veni cu un proiect legislativ pe această temă, însă cred că este foarte important să avem o ierarhie clară a priorităților. Prioritatea numărul unu este aceea de echilibrare, de reajustare a reprezentării statelor membre aici la Parlamentul European, ceea ce nu se întâmplă în ziua de astăzi. De altfel, situația în care ne aflăm avem uh, țări care ar trebui să aibă două locuri mai puțin și țări precum al meu care ar trebui să aibă, în funcție de mecanismul uh, vizat, 6 până la 11 deputați în plus. Deci aceasta este prioritatea, aceea reajustării. Pe de altă parte, dacă reușim să avem unanimitate la Consiliu pentru lista transnațională, eu sunt prima care să o susțin. Însă nu trebuie să condiționăm cele două între ele, pentru că altfel nu vom face niciun progres. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem încă două intervenții pe listă. Doi vorbitori. Domnul Kazimir Jadovski din partea Parlamentului European. Vă rog. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că în interesul Uniunii Europene este să încercăm să găsim un dialog politic real cu parlamentele naționale în general, ca instituții. Nu pot să fiu de acord cu domnul Pernice pe două puncte mai ales când e vorba de prezența aspectelor europene la nivel național. Eu cred că este mai puternic uh, decât înainte referendumul care a dus la Brexit sau la alegeri, sau alegerile din Franța, alegerile din Olanda. Toate aceste evenimente au arătat că subiectele europene sunt în centrul atenției și eu cred că rolul parlamentelor naționale de a ieși din criză va fi întărit. Ceea ce trebuie noi să înțelegem este că dialogul politic cu parlamentele naționale este extrem de important. Iar Comisia Europeană a discutat și cu minoritățile din anumite parlamente, ceea ce a fost uh, una din soluțiile pe care le-am găsit dar de fapt aceasta contravine mandatului pe care l-au exprimat parlamentarii, pentru că, de exemplu, parlamentarii la nivel național au mandatul de a se ocupa de aspecte legislative, dar nu acționează la nivel european. Deci ele uh, trebuie să-și îndeplinească rolul de a reprezenta uh, nivelul național în mai multe foruri. Eu zic că ar trebui să încercăm să plecăm de la ceea ce uh, ar trebuie să fie ținta noastră și să ne bazăm după aceea pe aceste ținte pentru a discuta despre cartonașele roșii, galbene și verzi. Aceste instrumente au uh, fost uh, pierdute în mare parte dacă, de exemplu, Comisia Europeană a decis să răspundă doar la anumite exemple rare în uh, cartonașele galbene, poate ar fi fost mai realist, dar lucrurile au fost folosite altfel decât fuseseră prevăzute, iar ideea unui cartonaș roșu a plecat de la faptul că un cartonaș albastru, mai multe, de fapt, fuseseră ignorate. Aceasta este ceea ce noi trebuie să reținem. Eu sunt de acord cu analiza pe care a prezentat-o aici domnul Dorn. Eu cred că principiul de subsidiaritate este un principiu care se bazează pe da sau nu. La fel ca și domnul Hampel și domnul Dorn, eu cred că mai mult viitor îl are dialogul politic, care nu a fost uh, până acum uh, inclus în uh, tratate. Și deci mingea acum e de partea instituțiilor, mai ales Comisia Europeană, Parlamentul European. E rândul lor să ne arate acum cât de disponibili sunt să intre într-un dialog uh, real. Și poate, o spun doar cu un poate la început, acesta este și comentariul meu către domnul Rangel, căruia doresc să-i mulțumesc pentru că a organizat audierea și pentru că a lucrat pe text. Deci, sugestia mea către dumneavoastră este că poate ar merita să discutăm despre anumite mecanisme care ar putea să fie aplicate pentru a facilita un adevărat dialog politic între Comisia Europeană, Parlamentul European și Parlamentele Naționale în jurul principiului de proporționalitate. Eu cred că acesta ar fi una din elementele cele mai importante ale raportului. Vă mulțumesc! Eu... Eh, mulțumesc! Suntem la sfârșitul dezbaterii, nu avem alți vorbitori pe listă. Vreau să dau cuvântul pentru 5 minute celor doi experți și după aceea lui Paul Orangel pentru comentariile finale și pentru răspunsuri, bineînțeles. Domnule Dorn, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. și atât raportul cât și discuția asupra lui, la care am avut plăcerea să particip, sunt uh, foarte utile, au fost foarte utile în ceea ce privește discuția. Eu cred că am putut avansa în uh, ideea despre situația în care ne aflăm, pentru că Problema este că în discuția pe care am purtat-o, eu am constatat că există două tipuri de propuneri. Primul set de recomandări este cel la care eu m-aș referi ca fiind mai sofisticat și mai uh, gotic sau poate sofisticat într-o manieră gotică. Și uh, ideea acestei, acestei propuneri a fost să adăugăm uh, mai mult conținut european pentru ca parlamentele naționale să fie mai europene. Și eu cred că profesorul Pernice a fost cel mai radical în uh, propunerile dânsului. Și schimbarea la față a instituțiilor uh, este una din propunerile dânsul, dumnealui, pentru că acestea pot organiza altfel viața comunităților naționale. Ideea este însă că nu vom avea multă susținere probabil pentru această propunere, deși există motive foarte bune pentru care propunerea a fost făcută, pentru că criza care s-a aprofundat, s-a aprofundat și pentru că lipsește un astfel de mecanism. Iar al doilea set de propuneri, mult mai uh, aproape de ideile mele, Uh, e mai puțin uh, sofisticat, al doilea set, așadar. Se pare că uh, oamenii din antichitate construiau clădiri mai joase, dar mai solide și eu sunt de acord cu acest tip de construcție. Ceea ce corespunde și cu ceea ce s-a inclus în raport și anume întărirea subsidiarității, dar în același timp și adăugarea de conținut la unele propuneri care sunt solide, nu sunt poate chiar atât de sofisticate, dar sunt solide și care se referă și la Cartea Verde. Nu știm ce va veni după aceea. Eu zic că nu suntem siguri dacă vom putea să construim pe această bază, dar oricum nu putem distruge prea mult dacă o luăm pe calea a doua. Am putea să găsim o soluție foarte, foarte structurată, oricum. Mulțumesc oricum foarte mult pentru invitație și mulțumesc pentru că am avut ocazia să iau cuvântul în această discuție și, domnule raportor, vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră pentru munca pe care ați depus-o, pentru că a fost foarte plină de inspirație. Mulțumesc. Domnul profesor Pernice, acum. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mă alătur mulțumirilor pentru discuția care a avut loc aici, pentru multele puncte de care am avut am putut, la care am putut participa și am învățat mai multe decât cu ce am contribuit. Asta este clar. Vreau să răspund către domnul reprezentant al Bundesratului austriac. Eu, desigur, analizez scena germană și am senzația că există o respingere în uh, legătură cu participarea europeană. Mă bucur dacă în Austria lucrurile nu sunt așa și abordarea e mai constructivă. Iar pe conținut, vroiam să mai abordez încă o dată subsidiaritatea în legătură cu verificarea competențelor și proporționalității. Părerea mea, de ce subsidiaritatea e parte din sistemul de alertă rapidă, dar nu este explicit menționată, aici aș vrea să fac o clarificare în legătură cu subsidiaritate și proporționalitate. Motivul ar putea să fie că, de exemplu, despre competențe decide Curtea de Justiție Desigur că competența este presupunerea unei uh, verificări a subsidiarității, însă unui control de subsidiaritate. Dar uh, întrebarea e dacă sau nu avem competență. Și aici e o întrebare juridică. Și trebuie să rămână o decizie juridică pentru ca să putem să avem uh, un răspuns clar. În legătură cu proporționalitatea, din nou avem uh, o doctrină despre cum se definește proporționalitatea, care este din nou juridică, dar nu se aplică la subsidiaritate. E o chestiune politică și de aceea trebuie să fie introdusă în forul politic. Când ne gândim, de exemplu, la criteriile de introdus în sistemul de alertă rapidă, trebuie să le extindem în această direcție. Oricum, tot timpul când discutăm despre subsidiaritate politic, eu zic că trebuie să uh, clarificăm aceste aspecte. În al, uh, un alt punct, în legătură cu cooperarea interparlamentară, care este legată de sistemul green cardurilor, Ceea ce am înțeles eu aici este că discuțiile trebuie să se concentreze pe teme la nivel interparlamentar, foarte țintit pe anumite teme. Parlamentul European și parlamentarii naționali, de exemplu, concretizându-se în uh, teme precise. De exemplu, propunerea Comisiei pe protecția datelor, o temă la care e nevoie de expertiză, sau un alt domeniu care nu este rezolvat, politica migrației, sau TTIP-ul, sau CETA, sau cum a fost în trecut cazul. Astfel de subiecte trebuie să fie tratate la nivelul dialogului interparlamentar și formul nostru e după aceea util pentru a face o propunere către comisie prin intermediul unui cartonaș verde, care din start este susținut de către foarte mulți parlamentari din, vir, prin virtutea exercițiului, pentru că ei au fost prezenți, au votat, s-au coordonat și au venit cu aceste propuneri, cartonașe verzi. O astfel de propunere trece apoi spre comisie și ar fi de mare ajutor, după părerea mea, având și un mare potențial de succes. Eu cred că aceasta ar fi o variantă rezonabilă de acțiune. Prin Green Card, un astfel de dialog parlamentar ar putea să profite foarte mult. Ar putea, de exemplu, să fie folosit și ca forum pentru sistemul de alertă rapidă pentru controlul subsidiarității, dacă, de exemplu, parlamentele reușesc să se pună de acord. Și atunci, dacă s-au pus de acord, pot lua uh, poziție față de sistemul de alertă rapidă. Mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o de a vorbi și uh, vă mulțumesc pentru această seară. Mulțumesc foarte mult celor doi experți, iar acum aș vrea să dau un final pentru concluzii și răspunsuri cuvântul lui Paul Orangel, care este raportorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fiu foarte succint, să vedem dacă reușesc să concretizez în rezumat răspunsurile mele. Aș vrea să încep cu cartonașul roșu. Sunt de acord cu senatorul Hampel și cu ceilalți care și-au exprimat aceeași părere care apără posibilitatea folosirii unui cartonaș roșu. Însă, în mod evident, și aici e compromisul pe care eu sunt gata să-l fac față de viziunea domnului profesor Pernice, și anume că dacă avem anumite cereri care sunt pentru prea ușoare pentru un cartonaj galben, prea dure pentru un cartonaj portocalii, ar trebui să fie și mai puțin accesibile la un cartonaj roșu. Dar, desigur, pentru aceasta e nevoie de o schimbare de tratat, ceea ce, din nou, e, rămâne, plasează problema într-o sferă artificială. Restul discuției, în legătură cu cartonașul verde, pe care eu îl susțin complet și care văd că se bucură de totuși o susținere mare, uh, am putea să facilităm instrumentul uh, cartonaș verde. Pentru cartonașul verde, eu cred că ar trebui să existe un instrument care să nu fie atât de complicat ca cum este pentru cartonașul galben. Dar, desigur, în discuția anterioară pe care am purtat-o chiar în această comisie, tocmai pe raportul meu despre subiect, unii oameni au făcut comentarii foarte inteligente, foarte pertinente, și anume că un cartonaș verde ar putea fi folosit ca unul roșu, pentru că, de exemplu, dacă avem o legislație europeană și facem o sugestie de, de a revoca, de fapt, legislația existentă, de fapt, foarte ușor vei accesa la o dezbatere, vei avea acces la o dezbatere care, de fapt, este pentru negarea unei legislații europene. Deci, e foarte important când ne uităm la propuneri să vedem dacă ele sunt pozitive. Deci trebuie să vedem să nu se creeze confuzie aici. Și acesta este și motivul pentru care eu nu sunt de acord cu colegii mei portughezi și cu Vitalino Canoș, care a luat cuvântul înainte, și anume care spune că ne concentrăm pe anumite puteri care nu sunt uh, inima puterii parlamentare, dar eu cred că colegii mei au spus înainte ceva foarte pertinent și anume că principala structura competențelor parlamentelor naționale este controlul uh, asupra executivului și că acesta este foarte, foarte important. Vedem parlamente naționale care sunt foarte eficiente, scandinave, de exemplu, care sunt foarte, foarte, foarte bine concentrate pe controlul executivului, nu numai la Consiliul de Miniștri, ci și la Consiliul European, care este un fel de organ care determină agenda uh, politică, e un fel de șef de stat uh, al Uniunii, practic, pentru că ei definesc agenda. Și mi se pare că e un lucru foarte important pentru parlamente. Ceea ce aș vrea să spun este că în uh, experiența pe care o avem noi, și nu este cazul Portugaliei neapărat, dar a multor altor uh, țări, a doua cameră are un vot uh, și posibilitate de acțiune preventivă sau de suspendare. Deci e vorba de o, poate, profilul de intervenție al Parlamentelor Naționale în afacerile europene, în formă de rol de um, consiliere care recomandă prudență, care recomandă puțin grijă, ca un fel de casă, camera lorzilor ceea ce este o competență tipică parlamentară atunci când există două camere, în cazul nostru aproape trei. Mi se pare, deci, că însă această uh, schemă ne-ar aduce în uh, contradicție cu rolul constituțional al parlamentelor, care sunt parlamente cu puteri. Aș vrea să vorbesc despre subsidiaritate de asemenea pentru că eu mă recunosc foarte de plin, de plin în definiția pe care o dă profesorul Pernice, care de altfel uh, a fost exprimată foarte bine și de către doamna Mercedes Bresso, și anume că subsidiaritatea este un principiu de arhitectură, nu e vorba numai de un principiu într-o singură uh, direcție, ci e vorba de un principiu bilateral. Acesta este și motivul pentru care acum 17 ani, când am scris uh, ceva despre federalism și despre subsidiaritate, am spus tocmai că e neutră și de substanță. Am spus, de exemplu, că uh, optimal, pentru, optimal teritorial, adică este o variantă optimă pentru respectiva, ter, respectivul teritoriu. Asta este cum am definit subsidiaritatea și am spus că la nivel național, regional, local sau la nivel uh, european sau chiar internațional, se spune că trebuie întotdeauna rezolvate lucrurile la nivelul la care se potrivește mai bine și este mai eficient nu este ceva neutru, nu totul trebuie trimis la ONU sau dat la autoritățile locale. Trebuie găsit tocmai nivelul potrivit pentru problema respectivă. Ceea ce mă face să încerc să-i răspund lui Diana James, care a făcut un comentariu foarte interesant, foarte constructiv, Când ea spune că subsidiaritatea e subordonare, mie mi se pare o greșeală foarte clară, o neînțelegere evidentă aici a subsidiarității. Acesta este și motivul pentru care foarte multe legi se leagă, care se leagă de Uniunea Europeană se leagă de fapt de crearea pieței unice. Singurele țări care au aceste legi vor trebui să aibă alte legi pentru a le înlocui care vor fi numai legi naționale, însă nu e vorba de subordonare, e vorba de piața unică. Și eu cred că britanicii sunt convinși de piața unică, ei au fost chiar uh, creatori ai pieței unice și comisarii lor au fost foarte activi în domeniul pieței unice. De fapt, ar trebui să existe uh, o, armonizare, însă pentru că fără armonizare nu avem piață unică. Deci, nu e vorba de o problemă de subordonare, e vorba de subsidiaritate. Dacă, de exemplu, avem o piață europeană uh, la scară, atunci trebuie să avem o piață cu aceste reguli, pentru că altfel nu e o piață deschisă. După cum ați văzut, am pus aceste întrebări în mod deschis, pentru că ne bazăm pe contribuțiile parlamentelor naționale. Pentru mine, de exemplu, e evident că putem să fim deschiși față de green card. Am văzut că aproape toată lumea apără green cardul. Și probabil că va fi nevoie de alte opțiuni în alte uh, subiecte. Eu salut uh, ideea unei săptămâni europene interparlamentare. Mi se pare un lucru concret, nu numai dialog pur și simplu general, da, um, participarea la nivel de comisii e un uh, instrument foarte bun și în cadrul spațiului de libertate, justiție, putem să facem o astfel de colaborare și, la fel, și semestrul european ar putea să fie un, o ocazie de discuție concretă între parlamentari. Sunt foarte bucuros să văd cum am avansat la această sesiune organizată astăzi. Vă mulțumesc foarte mult delegațiilor naționale, mai ales pentru eforturile pe care le-au făcut de a participa și pentru contribuțiile lor care au fost substanțiale și în același timp de mare ajutor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, am terminat la timp, chiar, chiar un pic mai devreme. Vă mulțumim foarte mult tuturor pentru că ați venit. Vă mulțumim foarte mult pentru dezbaterea interesantă. Și Vom continua cu raportul lui Paul Orangel, vom avea un rezultat concret, vom avea un raport care va ține cont de contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc și o seară plăcută.